Bună ziua. O zi gri la Bruxelles cu puțină lumină în sală, așa că va fi destul de greu să ne activăm un pic, dar o să o încercăm. Avem multe teme pe ordinea de zi și puțin timp la dispoziție. Am și două comunicări foarte rapid. După cum știți, premiul Sakharov a fost hotărât pe 29 octombrie și premiul va fi decernat uh, cu ocazia unei ceremonii care va avea loc la Parlament pe 16 decembrie. Este uh, Badawi. Cred că este un candidat remarcabil la acest uh, premiu și uh, consecințele vor fi foarte mari uh, prin acordarea acestui premiu. E clar că domnul Badawi nu uh, va putea primi acest premiu, dar sper ca soția și uh, fiii săi să se poată deplasa la Strasburg. Vreau să vă anunț de asemenea că pe 3 decembrie, la 11 și jumătate, avem o delegație oficială din partea Congresului Național din China. Domnule Preda, de ce se află atât de departe de mine? Puteți veni un pic mai aproape? A, dați senzația că suntem supărați. Apropiați-vă, vă rog. Da, nu am înțeles de ce v-ați îndepărtat atât de mult singur acolo. Da. Vă spuneam că avem o delegație din partea Congresului Național al Poporului Chinez pe 3 decembrie la 11 și jumătate și toți membrii subcomisiei DROA care sunt interesați sunt invitați să participe la această întâlnire, unde vom avea un schimb de păreri în legătură cu Tibetul. Și acum îl avem pe domnul Breda aici, care s-a apropiat de noi și va prezenta amendamentele la proiectul de raport anual uh, în legătură cu drepturile omului și democrația în lume și politica UE în domeniu. Am să vă dau cuvântul, domnule Preda, imediat vă felicit pentru că ați lucrat foarte bine și mult și dumneavoastră și toți raportorii din umbră. Vă reamintesc că votul la AFET este prevăzut luna viitoare, 16 noiembrie, la ora 6 după masă. Domnule Preda, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, votul este prevăzut luni. Și, ca în fiecare an, raportul uh, în legătură cu drepturile omului și democrația a suscitat un mare interes uh, în cadrul acestei subcomisii și, de asemenea, la Comisia AFET de unde am primit în total 420 de amendamente. Destul de multe. Așa cum vă spuneam în primul schimb de opinii pe care l-am organizat în urmă cu o lună și jumătate, cred că ar fi bine, din punctul de vedere al formei acestui raport, să fie clar și la obiect. Vă spuneam pe atunci că este importantă și vizibilitatea pe care o acordăm raportului și tocmai de aceea am propus 48 de amendamente de compromis. Amendamente care acoperă o bună parte din amendamentele prezentate. Am încercat în felul acesta să reduc la maxim aceste amendamente, cerând Comisiei și SAE să redacteze un raport în legătură cu politica în domeniul drepturilor omului și democrației. Un raport care să fie uh, lizibil pentru noi sau cât mai lizibil cu putință. Și de altfel sunt un pic îngrijorat pentru că mi s-a spus că la Comisia FEM vom avea în jur de 60 de alineate. 60 care vin de la o comisie reprezintă foarte mult. În urmă cu două zile tocmai votam la comisia DV și acolo am făcut 12 aliniate, deci mult mai rezonabil. Așa că vreau să fac un apel aici, nu știu dacă e cineva prezent de la Comisia FEM sau nu, dar 60 de, de aliniate totuși e cam mult. E prea, aproape un raport în paralel. Știu că chestiunile de la FEM sunt foarte importante, dar, mă rog, sper să avem până la urmă un uh, document uh, care poate fi și utilizat ușor. Revin acum la cele 420 de amendamente și spuneam că am ajuns la 48 de amendamente de compromis. Ne-am întâlnit la Strasburg și după aceea am avut un schimb de e mail pentru chestiunile importante. și nu pot decât să remarc operarea foarte bună pe care am avut-o cu raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor politice. Rezultatul cred că este pe măsură pentru toată lumea, pentru fiecare grup, bineînțeles, fiecare Fiecare grup își prezintă propria perspectivă, dar compromisul la care am ajuns cred că este unul bun pentru toți. Cu atât mai mult cu cât cele 48 de amendamente de compromis se referă la o serie de chestiuni importante cărora Comisia le acordă o importanță deosebită. Prin aceste amendamente de compromis am ajuns, de exemplu, la un acord pentru a atrage atenția asupra nevoii de coerență și consistență între politica internă și externă a UE și între politicile la nivel extern. Uniunea trebuie să insiste asupra implementării acestor politici în domeniul democrației și a drepturilor omului pentru a optimiza eficiența utilizării instrumentelor specifice. Se vorbește și de dialogul pentru drepturile omului, strategia pe țară și un mandat pentru un reprezentant special uh, pe această temă importantă. Trebuie să promovăm drepturile în continuare prin politica externă și aceasta se referă și la politica de extindere, de vecinătate, dar și politica de dezvoltare sau politica comercială. Aceasta presupune și o gestiune care să respecte drepturile omului și dimensiunea externă a crizei refugiaților care încearcă să ajungă pe teritoriul european. De altfel, sunt uh, mulțumit pentru că am reușit să găsim un limbaj comun pentru toate aceste probleme. După cum spuneam uh, și în alt context, nu putem rezolva aici, în acest context, această problemă atât de complexă, deci nu trebuie să transformăm acest raport într-un raport dedicat doar uh, imigrației sau migrației. Compromisurile se referă și la traficul de ființe umane, Curtea Penală Internațională, pedepsa cu moartea, o altă temă extrem de sensibilă și importantă pentru noi și, de asemenea, despre drepturile femeii și a copiilor. Am ajuns la un acord pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește procesul de fragilizare a societății civile în mai multe țări și în acest context există tendințe îngrijorătoare pentru că um, felul în care se organizează societatea civilă și în care se apără drepturile omului este esențială pentru respectarea valorilor noastre și a libertății de expresie. Bineînțeles, susțin toate compromisurile la care am ajuns și sper ca până luni să nu avem uh, schimbări în ceea ce privește poziția celorlalte grupuri uh, politice. Sunt foarte optimist în acest sens și sper să avem un vot uh, unitar luni. Pentru celelalte amendamente am stabilit o listă de voturi după principiul după care am redactat și raportul și de asemenea amendamentele de compromis și așa cum anunțam și la prima întâlnire pe care am organizat-o. Voi susține doar amendamentele clare, concise și care adaugă ceva nou raportului. Amendamente care să completeze raportul. Nu vreau să susțin amendamentele care se referă la țările terțe și cu atât mai puțin cele care se referă la statele membre. Așa cum spuneam la întâlnirile noastre, acest raport nu se referă la materia de competență a Comisiei Libe, deci nu uh, privește uh, posibilitatea de a face critici față de unele state membre uh, în funcție, bineînțeles, știm cu toții, de sensibilitățile noastre politice, pentru că dacă avem guvern de altă culoare într-o țară, nu înseamnă că asta trebuie să o introducem într-un raport pe tema drepturilor omului. Cred că uh, suntem suficient de maturi să nu um, pierdem această oportunitate pentru a vorbi cu adevărat despre drepturile omului, despre ceea ce este important și pentru a nu recurge la tot felul de revanșe de natură politică între grupurile noastre. Și înțelegeți ce vreau să spun. Munca tuturor membrilor de aici, de la subcomisia noastră, a fost foarte bună. Am primit foarte multe amendamente interesante și sper ca luni să avem un vot care să ne aducă la un document coerent. Vă mulțumesc. Eh, eh, mulțumesc, domnule Preda. Acum vom da cuvântul raportorilor eh, din umbră, domnul Panțeri, bineînțeles dacă doresc să vă ia cuvântul. Președinte, anzitutto vorrei ringraziare l'onorevole. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș să îi mulțumesc domnului da pentru activitatea de până acum, pentru acest raport. Așa cum a spus și dânsul, în ciuda numărului foarte mare de amendamente, trebuie să ajungem la un consens între diferitele grupuri politice, ce am, ce am făcut prin cele 48 de amendamente de compromis. Eu sunt destul de mulțumit pentru că mare parte dintre prioritățile noastre se regăsesc în aceste amendamente de compromis. Aș adăuga câte ceva. Importanța de a avea politici pe termen lung, precum și importanța de a liberaliza regimul vizelor. Constrângerile de natură juridică pentru companii în ceea ce privește drepturile omului, prevenirea traficului de ființe umane, protecția acordată angajatorilor, uh, protecția acordată lucrătorilor migranți și, bineînțeles, nevoia de a avea o legătură directă cu societatea civilă. Toate aceste teme sunt prioritare pentru grupul nostru politic și se regăsesc în compromisuri. Trebuie să condamnăm cu fermitate pedapsa capitală și orice atingere a drepturilor omului în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, persoanele refugiate din motive legate de schimbările climatice. Iată teme extrem de importante pentru noi dar ne declarăm satisfăcuți cu amendamentele de compromis la care s-a ajuns în acest moment. Încă o dată mulțumesc, domnule Preda, și mulțumesc celorlalți raportori din urmă pentru această colaborare. Sper ca votul de luni să fie unul în care ne putem pune de acord. Mulțumesc! Și acum, din partea doamnei Lockbiller, pentru că dânsa nu este aici, domnul Taylor, vă rog. Uh, thank you, Chair. Um, yes, as you correctly observed. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați observat foarte bine, domnul Lockbiller, raportor din partea vezilor, nu este aici. Este într-o delegație la OSCE, care se desfășoară în același timp cu reuniunea noastră așa că aș vrea să spun câteva cuvinte în numele său. Mulțumesc raportorului, domnul Preda, și celorlalți raportori din umbră pentru acest raport. Pentru vezi, în raportul de anul acesta, un lucru foarte important este societatea civilă, de asemenea drepturile economice și sociale, pe cum și drepturile omului. Drepturile omului în sport sau traficul de ființe umane, pentru a numi doar câteva dintre temele prioritare. Câteva dintre acestea se regăsesc în amendamentele de compromis. În special în ceea ce privește Ne bucurăm foarte mult să vedem aceste amendamente de compromis, unde regăsim teme care nu erau în raportul inițial. În ceea ce privește însă alte chestiuni, de exemplu mediul de afaceri, drepturile omului sau migrația, am vrea ca limbajul documentului să fie un pic mai ferm și să includem, de exemplu, câteva lucruri despre răspunderea Uniunii Europene. Aștept cu nerăbdarea adoptarea acestui raport la următoarea reuniune luni și votul în plenară în sesiunea din decembrie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Osevicius. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. În primul rând îl felicit pe raportor, colegul nostru, domnul Preda, pentru această formă foarte cuprinzătoare a raportului. Vorbesc și în partea colegului meu, lui Michel, care a fost raportor din urmă. Mi s-a spus că amendamentele la care s-a ajuns, și sunt foarte multe, vreo 48 am înțeles, sunt un punct foarte bun de la care să pornim pentru a ajunge la un acord de compromis în special ultimul, compromisul 48. Aici uh, încă nu ne-am pus de acord în privința formulării, mai ales în ceea ce privește ultimele rânduri, dar cred că cu timpul vom ajunge la un acord. Încă o dată, felicitări colegului nostru, domnul Preda și abia aștept să văd forma finală a textului, pe care, desigur, îl vom sprijini. Uh, și domnul Asis, vă rog. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por felicitar o Sr. Eh, relator. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep și eu felicitându-l pe raportor pentru activitatea sa Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni foarte importante pe care trebuie să o aprofundăm. Politica comercială a Uniunii Europene. Includerea permanentă a unor clauze în tratatele comerciale care să vizeze direct drepturile omului. Este o formă prin care putem să garantăm niște norme universale care să se aplice la nivel global în ceea ce privește drepturile omului. Și acestor tratate comerciale cred că trebuie să le acordăm o importanță crescută în politica noastră viitoare. Există tot felul de discuții bilaterale, însă trebuie să continuăm ceea ce se face deja și să insistăm asupra faptului că drepturile omului să fie o prioritate chiar și în cadrul acestor acorduri. Trebuie să consolidăm această idee și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul raportor, le mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste intervenții care, iată, confirmă importanța compromisurilor la care am ajuns. Singurul punct delicat, înțeleg foarte bine acest lucru, se referă la ultimul, la compromisul 48. Ca să fie totul foarte clar, Ceea ce s-a spus se referă mai ales la ultima frază din acest compromis, mai precis acest pasaj. Vi l-am citit pentru a vă trage atenția că nu e vorba neapărat de drepturile omului. Înainte de această frază se vorbește de importanța îmbunătățirii mecanismelor financiare pentru combaterea corupției. Corupția este deja o chestiune de ordin politic, are un aspect asupra, un impact asupra drepturilor omului, dar nu e neapărat o chestiune legată direct de drepturile omului. Însă dacă adăugăm această trimitere la taxe, la fiscalitate, ne îndepărtăm și mai mult de obiectul nostru de activitate. Eu cred că formularea actuală este suficientă pentru a semnala faptul că ne preocupă acest lucru, însă nu aș vrea să blochez acest compromis, care e totuși important din cauza unei simple formulări. Nu trebuie să ne certăm asupra unei chestiuni care nu ne privește direct. E vorba de o chestiune de fiscalitate, nu o chestiune legată de drepturi. Poate că o să reușim să găsim și acel cuvânt uh, miraculos care să-i mulțumesc pe deplin și pe liberali. Știu că de obicei peste weekend ne vin astfel de idei miraculoase, astfel de soluții minune. Așa că poate cine știe, la reuniunea de luni o să găsim această formulare pentru ca și liberalii să susțină acest compromis. Mulțumesc foarte mult! Señor Preda, tenemos eh, también con nosotros... Domnule Preda, avem aici uh, și pe doamna Elizabeth Tyson. Tizon, mă scuzați. Da, Prenumele dumneavoastră este scris în engleză, așa că îmi cer scuze pentru pronunțarea greșită a numelui. Dumneavoastră este, sunteți responsabilă pentru liniile directoare în ceea ce privește drepturile omului la SEAE, Serviciul European de Acțiune Externă. Dacă aveți comentarii de făcut, vă rog. Président, nu j'aime bien quand on m'appelle Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, numele meu se pronunță Tizon și sunt uh, șef acestei divizii, nu sunt directoare. Doamna președinte, da, poate că nu m-am exprimat foarte bine. Sunteți responsabilă de divizia care se ocupă de liniile directoare pentru drepturile omului. Doamna Tizon, da, strategia în privința drepturilor omului. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul Peda pentru calitatea raportului său. Un raport care ni se pare foarte bine exprimat și aș vrea să vedem cum putem să urmărim recomandările. Pentru următorul raport anual Poate ar trebui să avem o abordare puțin mai analitică, iar în ceea ce privește componenta geografică, poate ar trebui să avem o abordare mai puțin descriptivă și să ne gândim, de fapt, care sunt exact provocările cu care ne confruntăm și ce impact au ele asupra activităților noastre. În ceea ce privește dialogul în privința drepturilor omului, cum putem să abordăm acest dialog? Trebuie să ne gândim mai degrabă la rezultate în mod consecvent cum putem să punem în aplicare toate aceste strategii în privința drepturilor omului. Vă mulțumesc încă o dată. Doamna președinte, vă mulțumesc. În felul acesta se încheie dezbaterea la acest punct și vă așteptăm la votul de pe 16 noiembrie la Comisia AFET. Vă mulțumim, domnule Preda, și felicitări! Bueno, eh, el siguiente punto. Următorul punct ar fi punctul de informare în legătură cu vizita noastră la ONU, la adunarea generală a ONU, în uh, săptămâna de la începutul lunii noiembrie. E vorba de o delegație comună între AFET și DROA, o delegație anuală și am avut ocazia să ne întâlnim cu autorități la nivel înalt din cadrul Națiunilor Unite, principalii responsabili pentru drepturile omului, dar nu numai atât, și responsabili în ceea ce privește soluționarea conflictelor, zone tematice și geografice, și, bineînțeles, cu secretarul general, domnul Ban Ki-moon, cu responsabilii uh, UN Women, Women și câțiva dintre responsabilii pentru lucrările adunării generale, așa numitul uh, al treilea comitet deci cel care în cadrul adunării generale se ocupă de țările din Maghreb, de securitatea nordul Africii și așa mai departe. Am avut, spuneam, întâlniri la nivel foarte înalt, din ce în ce mai mult la nivelul Națiunilor Unite se conștientizează importanța rolului UE, de altfel și viceversa, Există o conștientizare din ce în ce mai mare în cadrul UE asupra rolului UE în ciuda tuturor problemelor existente, iar secretarul general a a avut un mesaj foarte clar pentru noi, pentru a avea o cooperare mai strânsă între UE și Națiunile Unite. Vorbind, bineînțeles, despre provocări comune pentru ambele organisme. Am discutat, bineînțeles, despre Siria, despre conflictul refugiaților, care face ca Uniunea Europeană să se afle într-o poziție foarte uh, complicată față de restul lumii. Am uh, pierdut foarte multă credibilitate și așa, imaginea noastră și nivelul nostru de credibilitate era destul de complicat, dar la nivelul drepturilor omului aveam standarde destul de înalte și această criză a refugiaților ne-a făcut să pierdem foarte mult. Faptul că nu am reușit să uh, gestionăm bine această criză. Există multe probleme bugetare, în general, la nivelul agențiilor, din ce în ce mai multe probleme de soluționat și din ce în ce mai puține resurse pentru diversi responsabili. Și din uh, resursele limitate uh, de care se dispune. Problema mai în plus este că acestea nici nu ajung la timp, deci mai multe probleme, mai puține resurse și resursele nu vin niciodată atunci când sunt uh, necesare. Situația este, prin urmare, foarte complicată și toată lumea cere Uniunii Europene să facă eforturi. Președintele Adunării Generale, domnul Liketov, cu care am avut un prânz de lucru intens, a vorbit despre criza schimbării climatice. Însul spunea că ne aflăm probabil în fața ultimei oportunități de a face cu adevărat ceva pe această temă și că întâlnirea de la Paris era uh, cheie în acest sens. Cei care ne interesau cel mai mult uh, din punct de vedere a drepturilor omului, pot să spun că există o inițiativă, Human Rights Upfront, din partea secretarului general al ONU, prin care se conferă drepturilor omului uh, rolul cel mai înalt din punctul de vedere al analizei și a nivelului de alertă pentru ca Națiunile Unite să intervină înainte de a se produce o catastrofă. Deci să există un, sistem, să există un fel de sistem de analiză permanentă, de nivel de alertă permanentă, uh, în care să se vadă care este situația în diversele conflicte sau societăți uh, conflictuale, astfel încât să se poată interveni înainte de declanșarea uh, problemelor. Dacă am fi făcut acest lucru în Siria, de exemplu, probabil că nu ne-am fi aflat în situația de astăzi. Dacă am fi făcut-o de asemenea în Libia, același lucru și în Yemen probabil că n-am fi ajuns până unde am ajuns. Dar cum n-am făcut-o, până la urmă conflictele Uh, se fac uh, din ce în ce mai mari și, la un moment dat, uh, explodează și situația este de necontrolat. Aceasta este inițiativa la care lucrează persoane foarte importante din anturajul domnului Ban Ki-moon și prin această inițiativă se acordă o importanță deosebită pilonului pentru drepturile omului la același nivel cu pilonii păcii și dezvoltării toate pe picior de egalitate și, bineînțeles, această inițiativă are de-a face și cu reforma sistemului Națiunilor Unite și cu dezbateri în curs. Câteva dintre persoanele cu care ne-am întâlnit uh, ni s-au părut foarte interesante pentru munca noastră, de fapt atât de interesante încât uh, am uh, lansat invitații pentru a participa la întâlnirile subcomisiei noastre. Și Munca coordonată cu Națiunile Unite nu este doar uh, așa de frumusețe, ci este o adevărată necesitate. Sunt multe elemente despre care aș putea vorbi, dar um, se află aici și domnul Austrevicius, care s-a deplasat cu mine în această delegație, așa că am să-i dau cuvântul pentru a completa explicațiile mele. Vă rog, domnule Austrevicius. Thank you, Chair. I greatly share your Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu prezentarea, cu evaluarea pe care ați făcut-o deplasării noastre la Națiunile Unite. Cred că este o șansă unică să ajungi acolo și să ai o viziune de ansamblu asupra problemelor globale. Câteva lucruri despre călătoria noastră. Unor subestimăm relevanța și importanța Uniunii Europene la nivel global. De fapt, suntem extrem de apreciați ca organizație. Instituțiile europene sunt apreciate și în alții oficiali cu care ne-am întâlnit ne-au repetat acest lucru de mai multe ori și ne-au asigurat de faptul că în activitatea Națiunilor Unite și nu numai, Uniunea Europeană joacă un rol foarte important. Avem patru state membre reprezentate în Consiliul de Securitate. În viitorul apropiat vom avea trei și ulterior vom avea cinci. Se apropie de asemenea alegerile pentru funcția de secretar general. și există un acord uh, nescris care presupune că poziția ar trebui să revină unui stat membru din estul Europei. Așadar, așteptăm cu interes aceste alegeri care se apropie. Avem foarte mulți candidați pe care putem să-i monitorizăm și să-i observăm noi înșine. Va fi un moment foarte important pentru noi toți. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să continuăm să invităm la reuniile noastre de la Bruxelles și Strasbourg pe acești înalți oficiali. Astăzi, de exemplu, ambasadorul Marocului va avea reuniuni Am putea să discutăm lucruri foarte interesante, am putea să avem chiar un eveniment cu temă specială pentru a înelegi perspectiva asupra activităților Națiunilor Unite. Și, de asemenea, trebuie să continuăm să organizăm astfel de deplasări, să întâlnim pe ei acolo, pentru că aceste deplasări au o valoare de netăgăduit. Trebuie să continuăm să comunicăm atât în scris cât și oral în tot felul de situații. Călătoria a fost de foarte bun augur, totul a fost foarte bine organizat și aștept cu interes astfel de deplasări și în viitor. Mulțumesc! Dacă nu aveți întrebări, și cred că nu, atunci vom avea o pauză de 10 minute. Ah. bueno, eh, vamos, antes de empezar el, el eh, punto siguiente. Haideți să reluăm ședința. Domnul Vasi și doamna Crystal Vobel Ar dori totuși să intervină un minut pentru punctul discutat anterior, adică prezentarea pe care am făcut-o despre delegația noastră la New York. Dar, domnule Vași, vă rog doar un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea în primul rând să menționez și să aplaud activitatea dumneavoastră Uh, și a personalului angajat la Bruxelles, care a făcut această delegație la New York posibilă. Delegația a fost extrem de importantă și, după mine, a fost o călătorie de succes. Aș vrea să subliniez cât de important este să cooperăm îndeaproape noi, cei din Parlamentul European, cu cei de la Națiunile Unite, pentru a aborda probleme legate de criza refugiaților, ajutor pentru securitate și dezvoltare. Este de asemenea nevoie ca Națiunile Unite să treacă printr-un proces de reformă și să devină mai transparente în fața tuturor provocărilor cu care ne confruntăm în lumea de astăzi. Iată de ce în 2016 va fi ales secretarul general pentru Națiunile Unite și persoana aleasă ar trebui să fie candidatul cel mai potrivit pentru post, indiferent de trecutul său. Aș vrea să mă refer și la așa zisele conflicte înghețate, care sunt, așa cum spune și numele, conflicte care nu și-au găsit soluția și care duc la situații foarte tensionate. Parlamentul European? Parlamentul European poate contribui la reforma Națiunilor Unite fără să submineze drepturile și responsabilităților statelor membre. Această activitate nu poate să funcționeze decât dacă avem acord unanim. Și de multe ori în trecut, din păcate, acest lucru nu a fost posibil. este, cred că este esențial ca politica externă a unui stat național să fie în interesul național al acelui stat. Națiunile un... Uniunea Europeană are un rol foarte important și va avea, așa cum a spus și un antevorbitor, locul în Consiliul de Securitate. Uniunea Europeană, statele membre și alte organisme internaționale trebuie să lucreze împreună cu Națiunile Unite pentru a ne asigura de pacea globală. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Thank you very much. Ich... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fiu succintă pentru că toată lumea a lăudat această misiune care a fost încunată de succes. Vreau să fac două comentarii. Primul, nu este competența noastră, dar după toate discuțiile pe care le-am avut, totuși, ar fi urgent și important Uh, să se reformeze. În ceea ce primește experiența noastră aici, uh, în Uniunea Europeană, uh, putem să ajutăm Națiunile să se reformeze. Al doilea aspect se referă la ceea ce trebuie să facem aici. Am observat în urma discuțiilor că ceea ce trăim acum în termeni concreți în ceea ce vește criza refugiaților, precum și alte crize din lume, ceea ce putem vedea că criza refugiaților nu este decât începutul a ceea ce ar putea să devină o situație foarte complicată. Acest lucru a fost arătat foarte clar și cred că aici, în comisia noastră, avem sarcina de a privi uh, în viitor uh, de a privi înainte pentru că trebuie să evităm uh, situații dificile, situații extreme. Trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru aici. De asemenea, trebuie să ne amintim că drepturile celor care nu se bucură de ele în momentul de față să luptăm pentru acestea, pentru că numai puțin sunt uh, cei care îi ajută și îi susțin. Eh, Vă mulțumesc foarte mult celor doi și după vizita pe care am avut-o la Națiunile Unite, mm, Bănuiesc că doamna judecător o să înțeleagă ce vreau să spun. Deci după vizita pe care am avut-o la ONU și după toate criticile cu care putem fi de acord sau nu, ajungem la concluzia că dacă n-ar exista Națiunile Unite, ar trebui să le inventăm. Deci, slavă Domnului că există. Și acum avem un schimb de opinii foarte important pentru comisia noastră. Îi avem aici pe uh, doamna judecător Mary McGowan Davis, care a primit mandat din partea Națiunilor Unite să realizeze o anchetă în legătură cu conflictul din Gaza din 7 iulie până pe 20 august 2014. Comisia de anchetă a prezentat deja concluziile în fața Consiliului pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite în iunie 2015 și știți foarte bine că Parlamentul European în septembrie 2014 a condamnat în mod clar încălcările drepturilor omului care se produseseră în cadrul acestui conflict și a existat și o a doua rezoluție în septembrie 2015 unde Parlamentul cerea în mod uh, repetat înaltului reprezentant să ia măsuri și să implementeze recomandările făcute atât în raportul dumneavoastră cât și în uh, deciziile Parlamentului European. Pentru noi este esențial să cunoaștem uh, uh, prin dumneavoastră care este poziția pe care o aveți și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Vă rog. <laughs> yes, it's difficult. Madam Doamnă președinte, distinși membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Sunt Mary McGowan Davis, președinta Comisiei de Anchetă Independentă a ONU pentru Uh, conflictul din Gaza. Sunt onorată de invitația de a vorbi astăzi despre uh, raportul Comisiei în urma încheierii investigațiilor sale în iunie anul trecut. O să spun câteva cuvinte despre Comisie, o să spun care sunt principiile și recomandările noastre și apoi înțeleg că formatul acestei sesiuni presupune un schimb de opinii cu privire la uh, concluziile finale, încălcarea drepturilor omului, a dreptului umanitar. Uh, comise atât uh, de uh, Israel cât și de grupurile înarmate uh, ale palestinienilor în uh, iunie 2014. Uh, uh, escaladarea violenței uh, în uh, Palestina, Uh, este un lucru care ne îngrijorează și asta presupune urgență în acțiunea noastră pentru a pune capăt vărsării de sânge. De la bun început, aș dori să spun clar ceea ce nu a fost această comisie de anchetă. Uh, domnul Dudugian a spus că nu vrea să dea un verdict vinovat uh, în legătură cu uh, niciuna dintre părți. Nu era un proces judiciar, nu am avut uh, puteri de citație și nu am uh, luat declarații. Nu vorbim în raport despre dovezi. Ceea ce am cules în schimb, într-un mod foarte atent, sunt uh, povestiri, de declarații și alte materiale care uh, pot să uh, ducă la o investigație mai atentă la ceea ce s-a întâmplat în uh, vara lui 2014 în uh, Gaza uh, și în Israel și în Cisjordania. Ar trebui să spun că un, ca un judecător la pensie nu uh, voi spune altceva decât este în raport și sper că doctorul Ian simte același lucru. Am uh, uh făcut evaluări foarte atent exprimate în test, însă o să subliniez câteva puncte. Uh, și vreau să subliniez faptul că raportul succint este însoțit de 183 de pagini de anexe care detaliază incidente uh, concrete pe care le-am analizat uh, pe baza uh, declarațiilor martorilor. Doctorul um, Gen și cu mine am lucrat intens în această comisie pentru că considerăm că victimele de ambele părți trebuie să fie ascultate. Este uh, regretabil că nu am putut să mergem în Israel și în teritoriile palestiniene ocupate pentru a ne întâlni față în față. Asta însă ne-a făcut să fim și mai hotărâm, hotărâți să dăm victimelor din Gaza, Cisjordania și uh, Israel o uh, poveste care să poată fi spusă. Uh, Vrem ca lumea să recunoască că acești oameni au suferit și că s-au adresat uh, Organizației Națiunilor Unite în încercarea de a găsi pacea și justiția. Mă gândesc la tatăl uh, a cărui casă a fost arsă în iulie 2014. În spital a aflat că sora, mama și copiii săi uh, muriseră cu toții, 19 în total. Sigur, Uh, cred că mă gândesc și la tiner, tânărul din uh, uh, Gaza, a cărui tată a fost victima unei execuții sumare pentru că a fost acuzat de a fi fost colaborator. Logodnica s-a um, anulat nunta și a avut mult de suferit. Toate acestea din cauza respingerii și stigmatizării de către societate. A cerut comisarilor, i-a întrebat dacă să se sinucidă. O mamă israeliană a fost uh, omorâtă când copiii ei se jucau în casă. Uh, toată lumea trăia uh, sub amenințarea terorismului. Aș vrea ca toți vecinii noștri din Gaza să aibă o viață fericită și copiii lor să meargă la școală. După mm, acest proces îndelung de anchetă, am fi dorit ca lucrurile să avanseze mai mult în justiție Uh, și aceasta prin acțiunile uh, guvernelor și a Uniunii Europene care să se unească uh, și să susțină necesitatea unor schimbări și nefolosirea armelor în zone populate cum este Gaza și să îi responsabilizeze pe cei care nu s-au preocupat de viața civililor în uh, vara lui 2014. O să spun acum uh, câteva lucruri care ni s-au părut tulburătoare din conflictul din 2014. Uh, în primul rând, o creștere a folosirii armelor de foc și atacuri devastatoare asupra familiilor și caselor. Mulți, multe familii au murit atunci când au fost bombardate casele lor în timpul uh, nopții sau uh, când uh, au fost uciși în timpul uh, postului uh, din Ramadan. Uh, aproape uh, 551 de copii au murit uh, în luptă în uh, Gaza. Au fost distruse multe uh, locuințe uh, de către cei care au uh, țintit casele și elita socială a Gazei. Asta înseamnă că a existat un obiectiv militar care este mult mai costisitor decât explicațiile date în baza dreptului umanitar. Mai mult, atacurile au fost făcute atunci când familiile erau acasă, au fost folosite bombe de mare forță în zone dens populate. Aceste atacuri uh, uh au uh, ucigașe, au continuat săptămâni în uh, șiri, uh, deși uh, din primele zile ale conflictului au murit foarte mulți civili Atacurile asupra zonelor rezidențiale au fost uh, tactici militare care reflectă o politică mai amplă, hotărâtă de factori decizionali la, uh, la nivelul guvernului. Operațiunile uh, pe teren în diferite regiuni care au dus la morți nenumărate din cauza folosirii unor arme de foc, uh, a unor buldozere și uh, artiliere. Faptul că aceste zone au fost puse la pământ pur și simplu una după alta arată că uh, astfel de distrugeri nu au fost impuse de motive militare. În Rafa au fost capturați soldați și orașul a fost supus unor explozii ore întregi. Asta a arătat că exista uh, riscul uh, capturării uh, soldaților și încălcării dreptului internațional umanitar. În 2014, grupurile armate palestiniene uh, au uh, lansat uh, uh, mortiere împotriva Israelului. Uh, marea majoritate a acestor proiectile ucigașe erau rachete uh, fără uh, ghidare. Ele erau îndreptate către centrele populate din Israel, ceea ce este o încălcare a uh, interdicției din dreptul umanitar internațional împotriva atacurilor fără țintă. Apoi, au fost atacate tunelurile dintre Gaza și Israel descoperirea acestor uh, tunele și utilizarea lor de către grupurile armate palestiniene a uh, creat multă neliniște în rândul israelienilor că aceste tunele ar putea fi uh, folosite pentru a ataca pe civili. Nu știm ce se poate întâmpla uh, în astfel de situație. Apoi, folosirea uh, um, muniților uh, ușoare uh, în timpul operațiunii de păstrare a ordinii în Cisjordania a dus uh, totuși la morți nenumărate în rândul palestinienilor în 2014. Raportul nostru recomandă ca autoritățile israeliene să-și revizuiască uh, politicile, uh, metodele de folosire a muniților în zonele dens populate. În mod regretabil, autoritățile au Uh, anunțat că um, relaxează în loc să înăsprească astfel de restricții în teritoriile ocupate și în Ierusalim. Apoi a fost eșecul de toate părțile uh, de a acorda dreptul la justiție, la o investigație transparentă, uh, care să ducă la pedepsirea celor vinovați. Așa cum o victimă palestiniană a spus, justiția a fost omorâtă în fiecare zi și noi murim încetișor, încetișor. Au fost patru copii, patru băieți care au fost uh, omorâți pe plajă la începutul uh, verii. Și uh, anchetarea acestui uh, caz uh, ilustrează uh, ceea ce spunem noi, că trebuie să existe mecanisme de răspundere de ambele uh, părți. Uh, am uh, avut martori, trecători și chiar jurnaliști care nici măcar nu au fost contactați în vederea unui interviu pentru a vedea ceea ce s-a întâmplat cei uh, copii de uh, 9 ani au fost chipurile luați uh, drept militanți. Deci trebuie uh, realizate anchete și nu să se ofere impunitatea celor care se fac vinovați de astfel de fapte. Trebuie ca responsabilizarea lor să fie în mai mare uh, măsură o, uh, un obiectiv. Uh, uh, unii dintre cei care au depus uh, mărturie au, și-au asumat riscuri uriașe. Un israelian, uh, Coni, care uh, și-a pierdut ambele picioare uh, în urma unui atac cu mortieră, a uh, călătorit la Geneva pentru uh, a-și, a depune mărturie. Cei din Gaza însă nu au această posibilitate au fost omorâți în astfel de atacuri uh, mulți uh, într-un atac aerian. Opt copii și mama lor uh, au fost uh, omorâți uh, într-o noapte în propria lor casă. Ce se poate spune despre astfel de fapte abominabile? Uh, Uh, în timpul unei uh, anchete, văzând o sticlă de apă pe birou, uh, cel cu care stăteam de vorbă a spus, vedeți această sticlă de apă, noi nu avem apă la noi în casă. Dar în ciuda acestor situații, multe persoane și-au exprimat empatia și compasiunea pentru aceste victime. Este o situație nebună și imposibilă. O femeie israeliană a vrut să spun acest lucru conducătorilor ambelor părți. Trebuie să ajungem la demnitate și libertate și pentru partea adversă. Uh, într-o dimineață, uh, un tânăr a fost uh, răpit și ars de viu în Ierusalim și am stat de vorbă cu mama acestuia a spus uh, mi-am pierdut fiul Mohamed și nu va mai veni, nu se va mai întoarce de la școală să îmi cânte. De aceea vă rog să ne susțineți pe toate mamele care suferim în felul acesta. Apoi a fost rugămintea unui doctor palestinian din Gaza, al cărui frate, împreună cu alți 30 de pacienți, a fost omorât sub proprii ochi în urma unor atacuri repetate asupra clinicii uh, respective. Trebuie să lucrăm în spirit de uh, cooperare, dragoste de viață și de frăție. Veți auzi multe voci uh, care doresc să se negocieze o pace durabilă. Responsabilitatea trebuie să fie ingredientul unui astfel de proces. Victimele nu sunt numai victime colaterale și numere, sunt pur și simplu oameni cu drepturile lor și au drepturi la uh, despăgubiri pentru încălcarea drepturilor omului. Comisia salută rezoluția adoptată în 10 septembrie 2015, 11 aliniatul 18, care îndeamnă pe înaltul reprezentant al Uniunii Europene să uh, activeze pentru punerea în aplicare pe deplin a recomandărilor noastre. Uh, cerem comunității internaționale și Uniunii Europene, în primul rând, să accelereze și să intensifice eforturile pentru a avea uh, standarde uh, juridice de uh, politică pentru zonele afectate cu scopul de a întări protecția civililor în timpul ostilităților. În al doilea rând, să susțină în mod activ uh, Uh, activitatea uh, Curții Penale Internaționale pentru a exercita jurisdicția uh, internațională de a judeca atunci când se poate crimele internaționale în instanțe naționale și trimiterea suspecților în țările unde pot să beneficieze de un proces corect conformarea cu obligațiile în drepturile omului și să asigure respectarea dreptului umanitar internațional. În uh, teritoriile ocupate din Palestina și în Israel, uh, în conformitate cu articolul 1 din uh, Convenția de la Geneva. O să închei cu remarcile lui Ban Ki-moon săptămâna trecută, atunci când s-a întâlnit cu Peter Maurer, președintele um, Comisiei Internaționale pentru Crucea Roșie. S-a subliniat că dreptul internațional Uh, este încălcat pe scară globală și comunitatea internațională nu poate să îi aducă în fața justiției pe făptași. 60 uh, de milioane de persoane sunt uh, fără adăpost. Acest lucru presupune uh, asistență umanitară și nu prea sunt semne că se va ajunge la pace în Yemen, Siria și Libia și aș adăuga Irak și Afganistan. A cerut statelor să înceteze folosirea armamentului greu în zonele populate. Secretarul general a spus că aceste încălcări au devenit atât uh, de uh, obișnuite încât uh, ele vizează uh, școlile, spitalele, uh, lăcașurile de uh, cult. Asta uh, nu va duce niciodată la un sfârșit. Uh, cred că este timpul să punem în aplicare numărul mare de legi pe care le avem și pe care nu le aplicăm niciodată. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această descriere impresionantă și pentru angajamentul pe care vi l-ați luat în mod clar. Avem aici și vicepreședintele delegației Parlamentului European pentru Palestina, domnul Sikiotis. Și am să-i dau cuvântul pentru o intervenție succintă, dar uh, aș dori să vă aud opinia. Am invitat aici și delegația pentru relațiile cu Israel, dar uh, nu am reușit uh, să facem să vină niciunul dintre membrii săi și avem și reprezentanța aici celor două ambasade pe care îi vom prezenta după uh, ce îl vom asculta pe vicepreședintele delegației cu Palestina. Mulțumesc. Mulțumesc doamnă președintă. Eu, într-adevăr, am fost membru al uh, delegației Iar la delegația pentru relațiile cu Palestina am vorbit despre această temă și vreau să mulțumesc doamnei Davis pentru raportul său, pentru că în document apar în mod clar toate acele încălcări care au fost realizate în cadrul conflictului din Gaza. Aș vrea să vă reamintesc că adoptasem încă din 2014 un raport al Parlamentului European în care condamnam aceste încălcări. Avem și o ultimă decizie a Parlamentului European din luna septembrie a anului acesta, în care se face un apel față de înaltul reprezentant pentru ca aceasta să ia măsurile necesare. În luna martie am încercat să organizăm o vizită în Gaza, dar uh, până la urmă a trebuit să renunțăm și să denunțăm acest uh, public, uh, în acest lucru în mod public și aici la Parlament, pentru că nu ne-a fost permisă intrarea și n-am putut să luăm legătura cu persoanele care au suferit uh, direct aceste probleme. Știm că au existat încălcări masive ale drepturilor omului. Se vorbește deseori de terorism, terorism pe care toată lumea îl condamnă, bineînțeles, Dar, în acest caz, în uh, teritoriile ocupate din Palestina uh, se exercită practic terorismul de stat în mod continuat, pentru că despre asta este vorba acolo. Există nenumărate victime și este o violență care continuă neîncetat. De aceea considerăm că a sosit momentul să se ia măsurile necesare chiar și de aici, de la nivelul UE, și să se facă presiune asupra Israelului avem impresia că uh, considerăm că dacă trebuie să se pună capăt violenței, e nevoie de progrese în uh, uh, procedura de pacificare care a început cu acordurile de la Oslo. Totuși, acest proces este blocat la ora actuală, se află într-un impas și mm, nu există nicio speranță ca procesul de negociere să fie reluat. Pe de altă parte, nu există speranțe nici în ceea ce privește uh, sfârșitul uh, ocupării și nici posibilitatea de a avea două state viabile în paralel pentru a pune capăt în sfârșit violenței și a încălcărilor masive ale drepturilor omului uh, pe care le-am constatat în Gaza. Noi, în Parlamentul European trebuie să susținem procesul de pace, dar în același timp ar trebui să luăm măsuri față de guvernul israelian pentru a pune capăt în sfârșit procesului de colonizare, aceasta fiind o condiție sine qua non și pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului în fâșia Gaza și în restul teritoriilor palestiniene. Bineînțeles, trebuie să se pună capăt și activităților de tip terorist, de ambele părți. Raportul doamnei Davis considerăm că este un instrument extrem de util în acest sens, pe care îl poate utiliza și Parlamentul European pentru a pune capăt violenței și încălcării drepturilor omului și pentru a respecta în sfârșit drepturile poporului palestinian în special pentru a putea declara existența unui stat palestinian independent și funcțional. Mulțumesc. Am să dau acum cuvânt colegilor noștri. Domnul Preda, în primul rând. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă Davis, pentru prezentarea acestui raport în fața membrilor comisiei noastre. Așa cum s-a spus deja, putem să regretăm faptul că acest raport a fost realizat fără contacte la fața locului. Este un raport care nu își are originea în experiența la fața locului, pe teren, cum am spune. Și asta poate să explice o oarecare slăbiciune a raportului. Însă, cred că un astfel de raport uh, trebuie elaborat, în primul rând, uh, din punctul de vedere al uh, experților militari pentru că ei pot să judece mai bine lucrurile din acest punct de vedere. Fără a fi expert, am văzut totuși uh, filme video care m-au uh, marcat foarte tare. Uh, un film care arată că cei din Gaza îi puneau pe acoperișurile caselor cu bună știință mm, pe concetățenilor sub tirul Uh, inamic și doamna Davis ne-a spus acest lucru. Apoi am văzut și povestea cea îngrozitoare cu tunelurile construite și care merg din Gaza în uh, Israel. M-ar uh, interesa care este partea expertizei militare în acest raport. Sigur, noi putem să fim impresionați dar aș vrea să știu care este raportul sau care sunt rapoartele experților militari care au stat la baza acestui raport. Apoi, în, suntem în 2015 când sărbătorim 40 de ani de legături, de relații între Uniunea Europeană și de Israel. Politica noastră față de Israel este să îl stigmatizăm periodic. Există această practică în Parlament, uitând faptul că este singura democrație din Orientul Mijlociu. Ieri uh, Am avut problema etichetării uh, ieri, care a adus un plus de tensiune. Această situație care se referă la teritoriul și la linia verde. Și sigur că israelii au dreptate să ne reproșeze că adoptăm uh, uh, măsuri care uh, nu sunt corecte. Nu există astfel de măsuri pentru o situație similară în lume, iar noi nu avem un răspuns la asta. Cred că adevărata problemă atunci când vorbim de Gaza este să avem uh, o atitudine uh, politică față de organizațiile teroriste care domină Gaza și este ridicol să aducem reproșuri în plus unei democrații care are multe lucruri în uh, comun uh, cu noi suntem mult mai preocupați uh, de Israel decât de Hamas. Și aici cred că avem o mare problemă politică din acest punct de vedere. O problemă politică. E... Într-adevăr, se pare că avem o problemă politică. Domnul Panțeri acum. Da, spuneam că avem o problemă politică. E clar pentru toată lumea. N-am făcut decât să subliniez ce ați spus. Ce un problemă politică? E soprattutto di punti di vista. Mulțumesc. Au fost puncte de vedere uh, diferite. Punctul meu de vedere este foarte diferit de cel al domnului uh, Preda. Israelul are o responsabilitate uh, importantă. Teritoriile sunt ocupate și totul uh, își are originea în ostilitatea Israelului, care nu a avansat în acest proces de pace. Uh, sigur, există și responsabilități din partea Hamasului, însă nu trebuie să uităm originea uh, acestui proces. Uh, vreau să mulțumesc doamnei Davis, dar trebuie să spun că există o oarecare ironie în operațiunea lansată de Israel. Era vorba de un marș protector o adevărată ironie. 5.000 uh, de raiduri aeriene, 1.500 de uh, civili, uh, copii, au fost uciși. În această operațiune din Vinerea Neagră am putut să vedem că aceste crime au fost comise de Israel prin bombardamentele masive pe care uh, Uh, uh, l-au făcut uh, în zona Raifa. Apoi, potrivit directivelor, putem uh, să uh, reacționăm. Cred că ceea ce a reieșit în urma anchetei este că au fost uh, încălcări grave ale dreptului umanitar internațional indiferent de operațiunea pe care uh, o întreprindem, trebuie să ne asigurăm că nu civilii sunt vizați, ci obiectivele militare și nu așa au stat lucrurile. Deci cred că situația este foarte gravă. După această anchetă îmi pun întrebarea, atunci uh, când vorbim de uh, Israel, uh, mergem până la un punct și apoi uh, ne oprim. Ancheta Uh, a fost realizată, cred că rezultatele uh, sunt uh, clare. Cum putem să punem capăt însă acestui ciclu al impunității? Sigur, putem să impunem un embargo asupra armelor, asupra Israelului, asupra palestinienilor, însă ar trebui să gândim foarte bine acest proces. Dacă lucrurile se dovedesc a fi adevărate, atunci trebuie întreprinse o serie de măsuri, măsuri aspre, independent de valorile noastre asupra conflictului uh, palestino-israelian. Trebuie luate măsuri uh, aspre. Există însă o disparitate între forțe uh, la fața locului și nu știu dacă putem uh, să examinăm uh, amploarea fenomenului. Uh, această comisie independentă a făcut o treabă excelentă, însă cum putem ca să întrerupem acest ciclu al impunității? Mulțumesc! Thank you very much, President, and thank you for organizing Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc pentru că ați organizat uh, această întâlnire. Mulțumesc și doamnei Davis, care ne-a făcut o prezentare uh, impresionantă. Uh, știu că a fost dificil, ați încercat să faceți un rezumat uh, și ne-ați dat totuși și câteva detalii, așa că vă mulțumim pentru eforturile le-ați făcut pentru a pregăti uh, conținutul pentru această dezbatere. Una din problemele pe care le avem într-un astfel de raport este că um, sunteți responsabilă pentru o muncă enormă și uh, trebuie să vă gândiți dinainte la ce se va publica după aceea. Aici, la Parlamentul European, v-am pus într-o situație publică pentru a aduce informațiile în fața noastră și în felul acesta pentru a contribui uh, ca munca dumneavoastră să nu fie uitată, să fie cu adevărat utilizată așa cum trebuie. Mă întreb, și aceasta ar fi prima întrebare pentru dumneavoastră, pentru că sunteți un judecător cu experiență și respectat pentru cariera dumneavoastră. Când vi s-a cerut acest lucru din partea Națiunilor Unite, bănuiesc că ați avut și îndoieli dacă veți fi în stare să o faceți și dacă veți reuși să respectați uh, principiile și valorile importante pentru dumneavoastră. Și ați văzut ce s-a întâmplat cu Comisia de Anchetă pentru raportul Goldstein și ce s-a întâmplat acolo. Nu vă cer să uh, vă pronunțați, dar uh, din punctul meu de vedere această comisie pentru primul conflict din Gaza nu a beneficiat de suficientă atenție în cadrul Națiunilor Unite și nu a fost destul de serios. Și bănuiesc că știați acest lucru atunci când ați acceptat uh, această anchetă, acest raport. Cum v-ați simțit atunci și cum vă simțiți acum? Credeți că lucrurile s-au schimbat sau nu? O a doua întrebare. Care este situația actuală? Acum că ați produs raportul, cum vedeți dumneavoastră situația actuală? Ce se întâmplă acum? Și poate nu doriți să răspundeți, dar noi reprezentăm statele membre ale Uniunii Europene și multe dintre ele, unele dintre ele sunt prezentate la Consiliul de Securitate, așa că vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru noi în urma acestui raport. Cum a fost tratat acest raport? Ce primire a avut? Și dacă vă uitați înapoi la ce ați făcut uh, pentru ca această violență să nu se repete și ce facem din punct de vedere politic, eforturile noastre la Parlament, în calitate de Uniune Europeană, încercăm să facem ca părțile să se așeze din nou la masa negocierilor o, o, o eliminare a violenței pentru ca părțile să se înțeleagă între ele și respectând legislația internațională în ceea ce privește drepturile omului și statul de drept. Dacă până și noi ignorăm dovezile de genul celor pe care le-ați prezentat dumneavoastră și care știm că au existat în acest conflict și probabil că aici e loc uh, să comentăm mai mult nu știu dacă ne-ați uh, putea răspunde și la această întrebare și încă o dată vă mulțumesc uh, din suflet pentru munca dumneavoastră. Da, în afară de problema politică de care vorbeam mai devreme, avem și o problemă de timp, pentru că mai avem opt intervenții și mi-aș dori ca reprezentanții celor două ambasade să ia și ei cuvântul și doamna Davis să aibă ocazia să răspundă. Știu că este un pic complicat, dar vă rog să fiți un pic mai succinți uh, în intervențiile dumneavoastră. Doamna Demesmacher. Domnul Demesmacher, mă scuzați. Da, am să vorbesc uh, olandeză. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. De asemenea, am, vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru munca realizată pentru a analiza mai bine acest conflict din 2014. Când am uh, citit raportul dumneavoastră, am fost din nou șocat de violența extremă care a caracterizat acest conflict. Și mă întreb de altfel dacă cuvântul conflict este cel mai potrivit pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că uh, moartea, distrugerea uh, care au fost provocate de armata israeliană și de către Hamas, practic, din punctul meu de vedere, nu sunt decât un element într-un conflict care durează de decenii. Este doar o etapă, o fază în acest conflict care durează de atâta timp între Israel și Palestina, un conflict uh, care nu a îmbunătățit situația în niciun fel. Partidul meu este partizanul unei păci durabile și echitabile între Israel și Palestina, o soluție pașnică și corectă pentru ambele părți sunt uh, lucruri pe care le-ați evocat și în prezentarea dumneavoastră și sunt concepte utilizate de cetățenii obișnuiți. Noi susținem drepturile popoarelor pentru cele două națiuni și tocmai de aceea condamnăm orice fel de violență împotriva civililor, indiferent că aceasta este săvârșită de israelieni sau de palestinieni. Bineînțeles, Israelul are dreptul să-și protejeze cetățenii, însă trebuie să o facă respectând dreptul umanitar internațional și respectând principiile de bază ale proporționalității violența trebuie să fie și ea justificată într-un fel mișcările palestiniene trebuie și ele să respecte dreptul internațional și să se facă o diferențiere între țintele militare și cele civile și în special, în special să nu-și utilizeze proprii civili ca scuturi în această luptă. Nu trebuie să se utilizeze, de exemplu, violența uh, făcută de cealaltă parte pentru a justifica acte violente împotriva civililor. Condamnăm, pe de altă parte, și politica Israelului față de fâșia Gaza, a blocada de acolo și considerăm că această politică nu a reușit să vulnerabilizeze Hamasul și nici nu o va face vreodată, pentru că până la urmă cei care au de suferit sunt cetățenii de rând, cei care trăiesc acolo și care nu au o altă soluție. Așa că cerem noi acțiuni politice și Uh, soluții politice pentru uh, cei 9,8 milioane de palestinieni. Și acum, uh, referindu-mă la comentariile domnului Hovit, vreau să vă întreb cum considerați că a fost primit acest raport de către comunitatea internațională? Israelul a avut inițiativa de a redacta un contraraport pentru a uh, pune sub semnul întrebării ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Și de aceea, repet întrebarea, ce se va întâmpla după acest raport și după recomandările pe care le-ați făcut și ce se întâmplă cu acele reguli de angajament care sunt mult prea uh, permisive și e adevărat că nu s-au luat destule precauții pentru a proteja societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Noizer din partea delegației cu Palestina, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc doamnei Davis pentru raport. Este un document care are o lacună importantă și anume faptul că nu ați putut face anchete la fața locului și ne punem întrebarea de ce. Uh, Aici se pune și problema refuzului sistematic a Israelului de a primi parlamentari europeni și faptul că se neagă accesul în fâșia Gaza. Uh, mă gândesc aici la delegația pe care am avut-o în 2012 acolo și știm foarte bine cât de dificilă a fost situația. Pentru mine, ce se întâmplă acolo e un fel de închisoare în aer liber, pentru că uh, nimeni nu are nicio speranță inutil să vorbim aici dacă există o expertiză militară sau nu, care ar trebui adăugată la ce se întâmple, pentru că pentru cineva care apără uh, drepturile omului, am avut uh, 1600 de civili uh, care au murit, 500 de copii, aceasta înseamnă o încălcare gravă a drepturilor omului. Am și o întrebare esențială pentru mine și anume cum va reacționa Uniunea Europeană în fața acestei situații, pentru că avem multe proiecte în curs în Fâșia Gaza, proiecte plătite de contribuabilii noștri, e vorba de proiecte cofinanțate, de exemplu îmbunătățirea aprovizionării cu apă, furnizarea de energie și altele. Toate sunt proiecte care au fost uh, Uh, acordate de noi, susținute de europeni și uh, ce se va întâmpla cu aceste proiecte dacă ele nu pot merge mai departe. Ele ar putea fi devenite prizonierele acestui conflict și acestui război între cele două părți. Dumneavoastră sunteți jurist și vreau să ne faceți o recomandare. Uh, cum putem transforma voința noastră politică în a, acțiune concretă și ce putem face cu acest proces de stigmatizare în Israel, ce putem face de la Parlamentul European. Până la urmă, suntem neputincioși în calitate de parlamentari în fața acestei situații, o situație care are drept uh, obiectiv uh, nu Uh, pacificarea, ci interesele anumitor extremiști. Mulțumesc, trecem la următorul uh, vorbitor. Tack, eh, ordförande. Tack, fru Davis, för... Eh, Mulțumesc, doamna Davis, uh, pentru acest raport și pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Cu toții suntem șocați de suferințele provocate civililor în cadrul acestui conflict. Și eu am avut posibilitatea să mă deplasez la fața locului, în fâșia Gaza, dar și în sudul Israelului și am văzut cu ochii mei consecințele acestui conflict, consecințe grave și evidente. Există un element în acest raport. Se face o analiză detaliată a cauzelor diverse a acestui uh, conflict, a conflictului la care asistăm. Și aș vrea să explicitez mai bine acest uh, comentariu. Există uh, o organizație, Hamasul, o organizație teroristă care conduce uh, fâșia Gaza. Hamasul, în regulamentul său, are un aliniat în care se spune că Israelul ar trebui ras de pe fața pământului și că întregul popor uh, uh, ar trebui eliminat. În paralel, Abbas realizează o um, propagandă antisemită în mod sistematic cu tot felul de condiții care fac ca situația să se înrăutățească pe zi ce trece. Cred că dacă nu modificăm această perspectivă, dacă nu facem ceva, atunci uh, pur și simplu nu vom avea niciun cuvânt de spus uh, în ceea ce privește Gaza și în special uh, față de ceea ce s-a întâmplat în 2014. Mai există și un alt element. Israelul este supus violențelor, atacurilor continue și aceasta conferă dreptului, uh, conferă dreptul Israelului, în conformitate cu dreptul internațional, să se apere, dar aceasta îi conferă și drept, obligația de a apăra propria sa populație și de a o proteja de agresiunile externe la care este supus. Dacă nu există o perspectivă de viitor pentru Israel, Israelul rămâne supus unui terorism care ar duce la dispariția acestuia încetul cu încetul, pentru că există această atitudine antisemită, un discurs antisemit și o serie de acțiuni care fac ca Israelul să nu aibă nicio perspectivă de viitor. vedem că uh, evenimentele de acolo conferă Israelului dreptul de a se apăra. Trebuie să vedem lucrurile în perspectivă, în contextul mai larg și uh, aceasta explică ce se întâmplă acolo și în special ce s-a întâmplat în vara anului 2014. Știm cu toții că ar trebui să evităm violențele suplimentare, să evităm noi vărsări de sânge. Cu toții ne dorim o soluție, un stat palestinian independent, însă ne dorim în același timp ca Israelul să trăiască în securitate în ciuda acestor discursuri antisemite. Și aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră. Cum se face că avem uh, elemente ca cele pe care le-am menționat și l ați menționat și dumneavoastră în acest raport, de ce nu se utilizează elementele din dezbaterea noastră și în raportul pe care l-ați făcut dumneavoastră? Eu perdonen că... Perdonen că les... Uh, președinta, Mă scuzați că intervin, dar e vorba de respect față de ceilalți colegi ai dumneavoastră. Sunt mai mulți colegi care au cerut să ia cuvântul și la 11 ar trebui să terminăm. Deci dacă doriți un răspuns din partea doamnei Davis, atunci trebuie să fiți mai succinți. Domnul Austrevicius. Senior Austrevicius. Ačiū pirmininkai, nici neišgirdau jūsų žodžių. Atsiprašau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. N-am înțeles bine când m ați spus numele. Doamne Davis, vă mulțumesc pentru acest raport. Nu este doar un simplu raport, pentru că am simțit încărcătura emoțională în timp ce ne spuneați felul în care ați cercetat faptele. Ați spus că nu ați avut prilejul de a merge la fața locului și de a fi martoră dumneavoastră însăși la aceste evenimente. În primul rând, Israel, ca orice alt stat, are o Constituție în care este consfințit dreptul de a-și proteja cetățenii și de a le asigura siguranța. Trebuie să recunoaștem acest drept. Pentru că și noi ne bucurăm de acest drept și trebuie să îl recunoaștem și Israelului. Dacă în articolele sale Hamas rămâne la această hotărâre de a extermina Israelul, atunci nu putem vorbi de securitate. Știm asta prea bine. Aveți dreptate când spuneți că majoritatea victimelor palestiniene erau civili, dar e logic să fie așa pentru că Hamas folosește oameni ca scuturi umane și fac asta în mod deliberat. Este complet inuman. Sunt de acord că ar trebui să evităm să existe victime cu totul de ambele părți. Dar până la urmă e un război, declarat sau nedeclarat, e război. Există un val de ucideri, sunt foarte mulți civili care sunt puși în simplu înjunghiați pe stradă. Și nu cred că e o situație cu care trebuie să ne mai confruntăm în secolul 21. Sunt, de fapt, manifestări a unor noi tipuri de terorism. Și am o întrebare. În ultimele rânduri ale raportului dumneavoastră vă exprimați speranța că veți primi o reacție de la ambele părți. Ați avut un, o astfel de reacție de la Palestina sau Israel și puteți să ne spuneți ce reacție a fost? Ja, tack. Och tack för eh, redovisning. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această prezentare a raportului. Aveam și eu o întrebare, însă am ascultat tot ceea ce au spus antevorbitorii mei și aș vrea, de fapt, să observ altceva. Aș vrea să încep prin a reacționa la ceea ce s-a spus. S-a spus așa că acest raport analizează lucrurile din perspectiva drepturilor omului. E vorba pur și simplu de încălcări ale drepturilor omului, de un atac continuu împotriva drepturilor omului la nivel universal. Aș vrea de asemenea să spun că raportul nu ar trebui să justifice pur și simplu violența doar pentru că e vorba de o zonă de conflict. Uh, în ciuda acestui conflict, să ne amintim că e o confruntare cum a fost cea între David și Goliat. Mi-ar fi plăcut să ne concentrăm asupra faptului că raportul descrie fapte, lucruri foarte precise, felul în care se încalcă declarații internaționale. Și mă refer de asemenea și la aspectul răspunderii, răspunderea, răspunderea asumată de Israel în fața comunității internaționale. Apoi, o altă întrebare care se pune se referă la articolul 3 din declarație, care e de altfel destul de clar. Ce putem să facem? Astfel încât, foarte concret, să putem fi cu adevărat eficienți în aplicarea acestor prevederi internaționale. Trebuie din nou să avem reuniuni, trebuie să reluăm discuțiile. Cum facem să aplicăm această, să punem în aplicare această declarație? Văd ce se întâmplă în Europa, dar și în afara Europei. Văd cum comunitatea internațională refuză în mod constant să coopereze pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm acum. O altă întrebare care se pune. Oare Fâșia Gaza este un teritoriu sigur în acest moment? Putem să mergem acolo, de exemplu? Încă două intervenții, domnul Gerico și domnul Taylor. Vă rog. ich möchte einfach nochmals noch mal darauf hinweisen, dass die Situation in Gaza. Aș vrea doar să spun că situația din fășia Gaza, dar și situația din Israel, este o situație de război. Eu am mai mulți copii, sunt tată și sunt de părere că ar trebui să le lăsăm copii în afara discuției. Să folosești copiii ca pe niște scuturi umane Și vă dați seama că piloții izraelieni nu pot să distingă, nu văd care sunt țintele. Apoi, în ceea ce privește ocupația, fâșia Gaza a fost transferată, asta este sigur, însă nu vom putea vorbi de o coexistență pașnică, pentru că Hamas vorbește de o exterminare totală a statului Israel. Noi avem uh, oarecare experiență, noi germanii, cu astfel de propuneri și deci va fi extrem dificil. Apoi, activitățile de colonizare, de strămutare. Nu e vorba pur și simplu de terenuri care sunt luate cu totul, ci de un schimb de terenuri. Se vorbește în termen de cucerire militară se construiesc case, locuințe, însă nu sunt construite din ciment, pentru că cimentul e folosit pentru a construi tunelul. Sunt case care până la urmă sunt extrem de vulnerabile în fața vântului, a furtunilor. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, să ne gândim bine ce sprijinim de fapt. Să nu uităm ce am spus la început. Este un război E un război care se poate sub amenințarea unei exterminări totale. Să nu uităm că Israel este un stat mic. E o țară mică. Să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește soluțiile Trebuie să încercăm să explicăm de ce în Irak am lăsat ca sute de mii de oameni să moară. Trebuie să explicăm de ce suntem cel mai mare exportator de arme. Trebuie să explicăm de ce sute de copii mor de foame în atâtea țări din lume. Trebuie să ne amintim de toate lucrurile acestea înainte să discutăm altceva. Domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc, doamnă Davis. Am și eu niște întrebări pentru dumneavoastră, însă nu pot să nu comentez asupra celor spuse aici în ceea ce privește conflictul israelo-palestinian. Bineînțeles că Israelul are dreptul să se apere, însă Israelul cu siguranță este pe o poziție de putere, pe o poziție de superioritate, care ar trebui să vină la pachet cu responsabilitate, cu răspundere. Și nu am văzut nimic de genul acesta. Am văzut blocada din fâșia Gaza, am văzut ocupare ilegală a teritoriului, am văzut un număr enorm de decese, în special în rândul populației civile și am văzut cum o comunitate întreagă este pedepsită. Am fost și eu în fâșia Gaza, a fost o experiență care m-a îndurerat profund și nu am uitat ce am văzut acolo. Așadar, salut raportul dumneavoastră. Întrebările acum. Ce fel de sprijin de ordin practic ați primit de la delegațiile Uniunii Europene pentru Palestina și Israel și de la statele membre ale Uniunii Europene? Sunteți de părere că statele membre fac destul pentru a vă sprijini activitatea? În special mă refer la înaltul reprezentant al Uniunii Europene. Ce putem face și mai mult ca să vă sprijinim în ceea ce faceți? Și următoarea întrebare Poate că e o întrebare pe care mulți au formulat-o și care deja i s-a răspuns. Întrebarea se referă la recomandările dumneavoastră, unde subliniați lipsa de punere în aplicare a recomandărilor formulate în alte misiuni anterioare, organizate de diferite organisme internaționale. Ce trebuie să se întâmple ca acele recomandări să fie efectiv puse în aplicare? Muchas gracias, perdón por meterles tanta... Vă mulțumesc și mă scuzați că vă grăbesc, dar uh, vreau să dau cuvântul uh, și doamnei Davis să încerce să răspundă la nenumăratele întrebări și comentarii pe care le-ați făcut și după aceea voi da cuvântul și reprezentanților celor două ambasade, Israel și Palestina, dacă doresc să intervină. Vă rog. Am primit foarte multe întrebări și, după cum știți, multe dintre aceste întrebări au fost retorice. Nu puteți să vă așteptați ca eu să răspund la aceste întrebări. Eu nu sunt un reprezentant politic. Pur și simplu îmi fac treaba și mi-am făcut treaba așa cum am putut. Și am venit în, la comisia dumneavoastră să vă prezint raportul. Aș vrea să răspund îngrijorărilor exprimate, mai ales de uh, delegatul francez, care el a întrebat dacă ar fi trebuit ca totul să se facă cu implicare militară. Probabil că da, ar fi fost o delegație mult mai eficientă dacă am fi avut parte de reprezentanți militari, însă eu sunt de acord, însă asta este treaba celor care numesc membrii Comisiei de Investigație. Am avut într-adevăr un expert militar în comisie. Acestea fiind spuse, uh, acest expert militar avea foarte multă experiență în teren. El reprezenta una din marile puteri occidentale. Așadar, acest coleg a putut să ne ajute cu expertiza sa, însă tot ceea ce am făcut a fost să ne uităm la fotografii până la urmă, chiar și în ceea ce privește armamentul, deci expertiza lui a fost cu atât mai utilă. De asemenea, am discutat cu mulți experți militari, experți militari unii din Israel, și am încercat să ne descurcăm cum putem cu lipsa de expertiză a comisiei noastre. Aspectul militar însă nu știu dacă e neapărat... Se spune că aspectul militar nu e neapărat relevant. Nu sunt deloc de acord. De fapt, vorbim de un război și în dreptul internațional umanitar acesta a fost interesul principal pentru foarte multe incidente pe care le-am investigat. E foarte dificil așadar să vii și să spui asta sau asta sunt fapte foarte clare care se întâmplă. Ei bine, nu e așa, nu e atât de clar, nu sunt fapte care se întâmplă din punctul de vedere al dreptului internațional umanitar, mai ales dacă nu ai acces la informațiile de care ai nevoie pentru a face o evaluare în cunoștință de cauză. De ce s-a folosit acest armament? De ce s-a organizat această operațiune? De ce s-a bombardat o casă cu 19 oameni care stăteau la masă? Sunt toate informații pe care noi nu le-am avut. Cred că, de fapt, ce am încercat să exprimăm în formularea pe care am dat-o raportului sunt problemele principale, și anume dacă cineva are mijloacele de sprijin, mijloacele militare, dacă e pe poziție de putere și ar putea să se implice într-o într, -o cercetare profesionistă, ar fi foarte bine. Noi, din păcate, nu am avut toate aceste mijloace. Am fost constrânși de foarte multe circunstanțe și am încercat să ne descurcăm cum am putut. S-a vorbit aici de criterii morale, de lupta dintre David și Goliat. De fapt, trebuie să ne concentrăm pe dreptul umanitar internațional și felul în care el se aplică diverselor părți aflate în conflict în regiune. Am avut practic un set de standarde pe care am început să le aplicăm. Nu știu ce se va întâmpla cu raportul. Probabil o să zacă undeva uitat pe raft dacă nu cumva se schimbă ceva în dinamica conflictului din regiune. Săptămâna trecută aproape că am căzut de pe scaun când am văzut la televizor că și președintele Obama aproape că a renunțat, pentru că noi tot muncim și muncim și muncim și măcar sper că voi, că Uniunea Europeană nu a renunțat încă și că Uniunea Europeană va face tot ceea ce se poate ca să găsim o soluție și să putem da răspunsul la întrebările pe care dumneavoastră le-ați spus. Bineînțeles, trebuie un acord de pace negociat, trebuie pace și securitate pentru Israel, dreptul de autodeterminare pentru Palestina Cred că știți foarte bine care sunt de obicei termenii unui astfel de acord final. Însă unde e voința politică în regiune pentru ca toate acestea să se întâmple? Eu sunt până la urmă un judecător pensionat. Nu pot să dau eu toate răspunsurile astea. Poate dumneavoastră, care lucrați în mediul politic, sunteți mai în măsură să o faceți. Nu pot să spun ce ce cred eu că ar trebui să se întâmple. Pe mine mă preocupă în primul rând încălcarea drepturilor. Israel într-adevăr transmite niște informații pe diverse canale, pe internet, de exemplu. Aceste informații trebuie monitorizate. Am auzit că ar fi avut loc niște presupuse arestări în Gaza. Am citit un articol acum vreo două zile, New York Times, pe tema asta. Deci nu sunt informații foarte sigure, însă trebuie să le urmărim și trebuie să punem presiune pe diferitele grupuri implicate în conflict. Pentru că altfel, bineînțeles, și propriile guvernări, guvernările locale au propriile investigații. Sunt cercetări care sunt în curs de desfășurare și multe state membre sunt chemate să participe. Atunci când am fost implicat uh, în trecut în astfel de comisii, am făcut parte din comisia care a urmărit ceea ce s-a întâmplat cu raportul Goldstein după ce a fost publicat, am urmărit punerea în aplicare Apoi am fost în Fâșia Gaza în 2010, așadar știu nenorocirile pe care trec oamenii de acolo. De data asta însă n-am mai putut să ne ducem acolo la fața locului. Asta a fost uh, din cauza lipsei de securitate în nodul Sinaiului. Însă am făcut ce am putut. Și nici nu putem să vindem potul mai bine decât se vinde deja. Nu putem să pretinem că am făcut mai mult decât am făcut. Și ceea ce se va întâmpla cu raportul în viitorul apropiat. Am fost întrebată dacă raportul va zăcea undeva pe un sertar și va fi uitat. Din punctul meu de vedere și când v-am citit mărturile de la fața locului că ați simțit asta, ce am încercat eu a fost să vă vorbesc în numele lor, să vă prezint ceea ce cred ei, mă tot întreabă, de data asta se va întâmpla ceva, de data asta raportul va avea vreun urmare și ce pot să le spun? Le spun că probabil că nu. Dar acum dumneavoastră le-ați auzit vocile prin acest raport și poate că la un moment dat cineva care va avea competența să investigheze toate aceste lucruri va lua și măsuri, pentru că în cele din urmă dreptatea triumfă. Mulțumesc! Eh. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum reprezentanții celor două ambasade doresc să ia cuvântul. Vreunul dintre dumneavoastră. Aveți trei minute la dispoziție, îmi pare rău că nu avem mai mult, dar deja am depășit uh, timpul pe care îl aveam. Vă rog să fiți succinți și am să dau cuvântul doamnei Tal, care este ministrul consilier la Ambasada Israelului. Um, I would like to... Mulțumesc. Doresc să subliniez uh, că Vreau să spun că onorăm și respectăm uh, ceea ce a făcut Mary uh, în calitatea sa de președinta Comisiei Independente, faptul că a ascultat uh, ambele părți mandatul judecătoarei Davis a fost dat de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. S-a Uh, stabilit o agenda anti-israeliană care se uh, axează exclusiv pe conflictul israelo-palestinian. Consiliul a rezolvat mai multe rezoluții condamnând Israelul decât pentru tot restul lumii are o majoritate arabo-musulmană care votează împotriva Israelului. Judecătorul Davis nu are control asupra Consiliului sau ceea ce face acesta este necesar să vedem operațiunile sub două forme. Una potrivit provocările cu care se confruntă Israelul, nu numai în uh, fâșia Gaza, ci și în Cisjordania. Dreptul internațional umanitar nu uh, abordează un actor nestatal cum este Uh, Hamasul. Însă, totuși, uh, această situație poate fi uh, analizată potrivit normelor internaționale. State șoate ca Libia sau Siria sunt tratate astfel. Ne așteptăm ca Consiliul Uh, ONU uh, pentru drepturile omului să abordeze situația umanitară și în alte țări, uh, cum este Yemenul. Nu face nimic, nu poartă nicio anchetă și nu condamnă aproape pe nimeni. Statul Israel are mecanisme interne legale, atât militare cât și civile, care se îmbunătățesc permanent în conformitate cu situația la fața locului și încălcările uh, drepturile omului. În cazul Israelului face mai mult decât uh, standardele obișnuite, mai mult decât orice altă țară din Uniunea Europeană. Fiecare plângere uh, care presupune că s-au făcut încălcări atrage o analiză se evaluează dacă penală este garantată sau nu. Astfel de anchete se bazează pe uh, dovezi, pe mărturii făcute de uh, soldați, cât și de palestinieni care au fost martori la astfel de incidente. Sistemul juridic al Israelului este pus în aplicare. Este necesar să ne întrebăm în ce măsură nivelul de expertiză militară care a fost temeiul juridic al acestui rapid sau consultanța uh, juridică a dreptului internațional uh, a fost uh, uh disponibilă. Avem uh, îndoieli uh, în acest sens. Uh, au fost aduse în fața uh, judecătorului Davis foarte multe mărturii, dar ne întrebăm dacă acestea au fost toate. Trebuie să se respecte și mărturile făcute de alte instituții. O delegație de 10 generali condusă de Klaus Naumann, care a vizitat Israelul, a ajuns la această concluzie. Forțele israeliene uh, au uh, acționat uh, proporțional cu dimensiunile conflictului militar în uh, conformitate cu principiile discriminării, necesității și proporționalității. Mulțumesc! Mulțumesc! Tine la palabra el embajador de Palestina. Dau cuvântul ambasadorului Palestinei. Doamnă judecător, vă mulțumesc uh, pentru aportul dumneavoastră care ne-a mișcat foarte mult. Uh, mulțumesc uh, președintei subcomisiei pentru drepturile omului din Parlamentul European că ne-a dat ocazia să vorbim. De fapt, n-am avut intenția să venim aici. Obiectivul palestinienilor este să venim să ascultăm un raport care vorbește de la sine. Însă, după intervenția colegii noastre din Israel, care m-a surprins foarte mult când a spus că Israelul respectă drepturile omului, eu, sincer, mă bucur de această declarație și cer pentru a dovedi că există un adevărat respect al dreptului uh, internațional și a drepturilor omului din partea Israel, cer ca colega noastră din Israel să declare că uh, este împotriva politicii discriminatorii a guvernului său, care nu a început cu ultima uh, uh, revoltă din Gaza și război din Gaza din 2014 în care au murit 1500 de persoane, dar trebuie să vorbim și de 100.000 de palestinieni care nu au adăpost, să vorbim de ocupația israeliană care a început Uh, a Palestinei uh, istorice în 1948. Dacă colegii noștri israelieni respectă dreptul internațional, ea trebuie să critique și politica guvernului său, uh, care a continuat politica de colonizare în Palestina din 1967 Eh, să spună că eh, există alegeri eh, democratice, să spună că este stupid să vorbim de labeling. Asta este o insultă nu numai pentru palestinieni, ci și pentru europeni, în speță cei care au votat pentru el, pentru că este greu să vorbim de o decizie care a fost dată de Comisia Europeană în urma cererii a 28 de state membre ale Uniunii Europene și Uh, de aceea vă invit uh, uh, să susțineți poziția europeană și dacă nu sunteți mulțumită de această poziție, să încercați să vedeți poziția comunității internaționale care spune că potrivit dreptului internațional aceste colonii sunt ilegale. Vorbiți aici de niște eurodeputați care cunosc dreptul internațional care spune că aceste colonii uh, sunt ilegale orice activitate legată de uh, coloniile israeliene este ilegală, ilegală de facto. Nu este suficient uh, pentru Palestina. Noi ne vom uh, declara mulțumiți când va ă, cere să fie fidelă principiilor și valorile sale și principiile și valorile europene spun, desigur, că respectul dreptului internațional, respectul drepturilor omului nu este un apel lansat de Uniunea Europeană tuturor celorlalte țări, ci este o îndatorire care uh, trebuie realizată de Uniunea Europeană. Uh, nu o să mă întorc uh, la subiectul dezbaterii de astăzi. Aș vrea să spun și răspunsul dat de judecător domnul Fi și nu o să mai adaug altceva. Vă mulțumesc. Por un minut, un minut. Mulțumesc și aveți uh, cuvântul pentru un minut, unul jumate, nu mai mult. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Davis pentru raportul său. Cred că concluzia pe care o putem trage în urma acestei dezbateri este că nu putem omorâ copii, nu putem bombarda școli și spitale și uh, să rămânem aici uh, să discutăm dacă este vorba de o încălcare sau nu a drepturilor omului. Nu, e vorba de crime foarte clare, evidente, și e vorba de crime de război. Iată de ce trebuie să acționăm în consecință. S-a vorbit aici despre labeling. Însă, atunci când denunțăm crime, practic nu acuzăm pe nimeni în particular. Și aș mai face un comentariu la final. Ceea ce trebuie să facă Parlamentul European este să ia măsuri, să trecem la acțiune pentru a respecta drepturile omului, pentru a nu mai omorâ copiii pe străzi, pentru a pune capăt procesului de colonizare și pentru a reuși ca în sfârșit Uniunea Europeană să-și aducă contribuția pentru ca pacea să se instaleze, pentru că pacea nu se poate face atâta timp cât există ocupare. Doamna Davis, mai doriți să interveniți la sfârșitul dezbaterii? Well, just uh, I want to thank you all for your uh, kind attention. Uh, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și sper că veți auzi vocile celor din teritoriile palestiniene ocupate și din Israel care cer conducătorilor lor să aducă o pace durabilă uh, în ambele, uh, de ambele părți. Vă mulțumesc! La verdad es que... Mulțumesc foarte mult! Această dezbatere, care ați văzut și dumneavoastră, este o dezbatere dificilă, chiar și la Parlamentul European. Uh, e atât de bine să ascultăm o voce atât de sinceră ca dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și punctul acesta se încheie aici. Thank you. Vamos a empezar el siguiente punto. Dragi colegi, trecem la următorul punct, așa că vă rog cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți acum. Vom trece la situația actuală a drepturilor omului în Burundi. După cum știți, realegerea contestată a președintelui uh, Nkurunziza pentru un al treilea mandat uh, a provocat un adevărat dezastru din punct de vedere politic și din punct de vedere social și umanitar. Pentru astăzi uh, invitasem aici în fața comisiei noastre pe domnul Pierre Claver Nomnimba, uh, unul dintre cei mai importanți apărători ai drepturilor omului în Burundi, pentru a aduce mărturie aici asupra situației din țara sa. Pierre Claver uh, este acum tratat uh, într-un spital belgian după ce a fost uh, atacat cu violență. Se află într-o stare gravă, acum se află într-o situație un pic mai bună însă. Vinerea trecută, fiul său de 25 de ani a fost asasinat în Bujumbura și înainte de aceasta fusese uh, asasinat și ginerele său, iar uh, trupul neînsuflețit al uh, fiului său fusese găsit după ce a fost arestat de poliție. Iată de ce doliul și nu uh, boala a făcut ca domnul Pierre Claver să nu fie astăzi aici alături de noi. Suntem alături de dânsul. Situația pe care o vom uh, vedea prezentată acum în continuare este o situație de-a dreptul dezastroasă din punct de vedere civil. Guvernul din Burundi a lansat un ultimatum față de populația civilă și aceasta n-a făcut decât să înrăutățească și mai mult a, lucrurile și senzația de nesiguranță, de teamă care practic s-a extins în întreaga țară. Suntem îngrijorați, considerăm că această țară practic se îndreaptă către un război civil și îngrijorarea noastră este foarte mare. I-am atras atenția și în altului reprezentant și președintelui Parlamentului European. Și avem aici, pentru dezbaterea de astăzi, mai multe persoane, experți pe această temă, care ne pot prezenta care este situația actuală. În primul rând, am să dau cuvântul domnului Virgulon. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt director pentru Africa Centrală la grupul de criză. Acesta lucrează la situația din uh, Burundi din 1998 uh, și de atunci a urmărit situația situației din a urmărit situația din uh, Burundi și aplicarea acordului ușa. Suntem în cea de-a treia fază, a treia etapă a crizei din Burundi. Prima fază a început în 2014 cu un conflict electoral, un dezacord uh, în ceea ce privește pregătirele electorale participante la alegeri, apoi a doua fază în aprilie anul acesta, uh, demonstrațiile de uh, stradă împotriva președintele Curizia și o Uh, parte foarte clară prisă uh, de uh, cei președintele Bunjura și violențele de stradă. Suntem din această vară de la alegerea președ... realegerea președintelui Ncuruzița în a treia fază, o fază de rezistență armată între cele două tabere, Uh, încercarea de puci din uh, luna mai uh, a eșuat și asta a radicalizat pozițiile de ambele părți, a radicalizat poziția puterii, desigur, dar și poziția opoziției. Elege, realegerea președintelui în această vară a dat impresia finalizării acestor tentative, au dat opoziției impresia că nu mai există decât o singură opțiune de schimbare și anume rezistența armată. În prezent, în această a treia etapă a crizei din Burundi, există o dublă mișcare de închidere a regimului, una internă, tot mai accentuată, dar și una către exterior, care este foarte periculoasă. Uh, închiderea pe plan intern a fost marcată de plecarea uh, unor uh, personalități importante din partidul aflat la conducere, Uh, aripa moderată a plecat din partid în momentul de față. Această închidere a fost caracterizată și de uh, plecarea unor uh, ONG-uri, reprezentante ale societății civile, care au plecat în urma escaladării violenței Uh, asemenea, există uh, o mare rezistență împotriva puterii uh, armatei și discursului puterii. Recent un ultimatum a fost dat contestatarilor din Bujumbura terminologia utilizată din timpul războiului civil a fost reluată. Este o distinție foarte clară, o uh, detașare de principiile pacifiste între etnii, care a fost uh, consfințită de acordul de la Rușa uh, din 2000, care a pus capăt războiului civil. În plus, am spus că există o, o închidere către exterior, care se caracterizează în momentul de față de ostilitatea manifestată față de uh, mass media internațională, mai mulți jurnaliști uh, au fost uh, amenințați, corespondenți locali ai uh, presei internaționale din Burundi au fost agresați de poliție. Guvernul a cerut rechemarea ambasadorului din Belgia, care a adus acuzații împotriva Belgiei și anume faptul că a ajutat opoziția armată. Uh, vedem uh, un război uh, al cuvintelor uh, între Bujumbura și Kigali. Până acum nu au fost luate decât măsuri de cosmetizare de către putere pentru a răspunde cererii comunității internaționale, precum amânarea alegerilor. Ceea ce Uh, îi înfricoșează pe uh, cei din Burundi când stăm de vorbă cu ei este că toate uh, evenimentele care au avut loc începând cu luna aprilie le reamintesc anii care au precedat războiul civil. Aceste uh, evenimente sunt asemănătoare. Închiderea spațiului uh, politic, refuzul uh, dialogului, uh, retorica uh, etnicistă, uh, totul îi face să se teamă că există un salt în trecut și cei cu care am putut să stăm de vorbă spun aceste lucruri și evidențiază că ceea ce se întâmplă de câteva luni s-a întâmplat în anii 90 și asta a dus la un război civil. Uh, Uh, există în momentul de față trei scenarii pentru lunile ce urmează, uh, scenarii deosebit de îngrijorătoare. Primul este o nouă uh, tentativă de lovitură de stat. Un al doilea scenariu este uh, dezvoltarea unei gherile în anumite zone ale uh, țării, alimentată de uh, plecarea din rândurile armatei a unor militari, tineri alungați din Bujumbura, care sunt uh, Uh, acum uh, în uh, jur de 270 de mii de refugiați care au plecat în Tanzania și în Ruanda au fugit. Alt scenariu este cel al unei represiuni brutale a contestatarilor din Bujumbura cu acțiuni colaterale, alungarea din capitală, acest lucru nu ar face decât să alimenteze uh, scenariul unei gherile. Într-o astfel de uh, situație avem totuși o latură pozitivă și anume există impresia că masele populare în Burundi sunt uh, mai înțelepte decât uh, guvernul. Retorica etnicistă a puterii nu a ținut și acest lucru nu vrea să spună că acest lucru nu se poate întâmpla, însă uh, în uh, rândul populației din uh, Burundi există o reținere uh, în fața unei astfel de retorici care este alimentată de unii membri ai guvernului care vor să facă să creadă că această contestare este o revanșă a celor care au pierdut puterea după acordul de la Rușa și nu o contestare uh, a celei, celui de-al treilea mandat al președintelui. În aceste împrejurări, uh, grupul uh, International Crisis Group crede că există o serie de măsuri și învățăminte Acțiunile țintite trebuie actualizate și trebuie prelungite, ținând cont de represiunea uh, continuă a statului în Burundi. Dacă uh, consultările în baza articolului 96 nu dau niciun rezultat, trebuie să facem o uh, suspendare selectivă a ajutorului uh, Uh, european, uh, ajutoarele sociale și umanitare trebuie uh, menținute și chiar sporite, însă susținerea instituțională, bugetară, trebuie să fie oprită, suspendată. Ni se pare foarte important chestiunea dialogului cu, dintre Burundi cu Tanzania, Rwanda și Republica Democratică Congo. Este important ca Uniunea Europeană, care a dat uh, deja dovadă, dovadă de susținere pentru ONG-urile care militează pentru drepturile omului, să continue pe această cale și asta într-o, într-un context în care viața le este amenințată. Uh, trebuie luptat împotriva închiderii țării către orice tip de informație trebuie să susținem uh, uh, activitatea Uniunii uh, Africane pentru a contracara acțiunile guvernului și pentru o agendă care trebuie să rămână deschisă. Desfășurarea de observatori ai drepturilor omului trebuie susținute și ni se pare important uh, să punem uh, sub semnul întrebării participarea armatelor în uh, forțele de menținere a păcii, parte dintre acestea fiind finanțate de Uniunea Europeană această criză din uh, Burundi s-a adâncit în al doilea mandat al președintelui și a evidențiază faptul că cel de-al treilea mandat uh, care se pune în uh, Burundi, în Congo, Brazzaville, în Republica Democratică Congo și în Ruanda uh, riscă să arunce uh, regiunea în noi turbulențe și, prin urmare, ea trebuie gestionată uh, politic cu foarte mare atenție. Burundi uh, constituie un precedent, în mod evident, pentru ansamblul regimurilor din regiune. Uh, vă mulțumesc, că a fost foarte interesant. O să dau mai întâi cuvântul celor doi uh, colegi care au cerut să intervină, după care voi da cuvântul și reprezentantului ambasadei din Burundi, domnului Mecker. Mulțumesc. Pentru această prezentare, asemenea majorității colegilor mei, evoluții, cred că evoluțiile sunt îngrijorătoare, chiar înfricoșătoare, aș spune. și, în mod înfricoșător, acesta ne reamintește, din păcate, trecutul și asta ne spune că trebuie să fim uh, foarte atenți. Actorii internaționali au uh, considerat Burundi un stat mic, fără prea mare importanță strategică și influență. Eforturile noastre militare și diplomatice s-au concentrat asupra Ugandei, Ruandei, uh, Congo. Mare greșeală de gândire după părerea mea. Uniunea Europeană da, trebuie să tragă o serie de învățăminte. Am luat uh, măsuri, am impus restricții, însă cred că trebuie să facem mai mult. Evoluția din Burundi este o amenințare la adresa stabilității și a păcii în uh, toată uh, regiunea Marilor Lacuri. Uh, tensiunile etnice sunt prezente, frontierele uh, sunt uh, destul, permit pătrunderea unor forțe acolo. Cred că trebuie să revedem politica noastră de dezvoltare. Uniunea Europeană și statele membre finanțează în mod substanțial bugetul anual al Burundi. Belgia dar uh, și țările de jos au uh, suspendat în parte uh, asistența pentru dezvoltare. Cred că Uniunea Europeană nu trebuie să șovăie să procedeze la fel, pentru că o mare parte din această asistență pentru dezvoltare finanțează corupția și cumpără loialitatea unora sau a altora. Deci să punem accent Uh, pe obiectivele potrivite, cum ar fi dezvoltarea unui mecanism de uh, protecție independent, astfel încât uh, acordul de la Rușa să fie respectat într-adevăr. Am câteva întrebări. Am spus, Burundi este în inima Africii, aparține regiunii pe care o numim regiunea Marilor Lacuri. Oare nu există riscul ca valurile de refugiați să nu alimenteze violența etnică în Ruanda și în Republica Democratică Congo? Oare evenimentele din Burundi nu ar putea să aibă un uh, impact și asupra desfășurării alegerilor în Ruanda în 2017, chiar înainte de alegeri? Uganda, în numele celor cinci țări din uh, comunitatea Africii uh, Orientale a încercat să joace rolul de mediator pentru depășirea crizei din uh, Burundi. Însă acestea au fost, aceste negocieri au fost suspendate. Uganda poate să mai joace un rol în climatul actual de teroare și de frică. Cât despre comunitatea internațională și Uniunea Europeană, credeți că reacția uh, comunității internaționale este adecvată, este pertinentă? Și o ultimă întrebare. În baza articolului 96 din acordul de la Cotonou, ar trebui să existe o concertare a eforturilor în uh, următoarele 30 uh, de zile. S-a convenit odată cu autoritățile din Burundi în această privință. Puteți să ne dați câteva informații suplimentare în această privință? doamna Kingay. Mulțumesc, Elena. Și aș dori să adresez niște întrebări și să fac un comentariu. Criza din Burundi nu este una izolată. Cu siguranță este o criză care uh, implică regiunea Marilor Lacuri. Deci rezolvarea situației din Burundi este uh, esențială. Dacă vrem să dăm un răspuns tuturor acelor țări care uh, vor avea alegeri. Dacă vor avea alegeri, dacă lucrurile nu merg cum trebuie în Burundi, acest lucru va avea un uh, efect uh, Uh, asupra celorlalte uh, țări din uh, regiune. Vom vedea zeci de mii de morți, oameni care vor trebui să-și părăsească căminele cu consecințe îngrozitoare. Deci ce poate să facă Parlamentul European? Da, am văzut declarații făcute de guvernul burundez în ultimele zile văd Bruxelles ca un uh, grup de lobby pentru noul uh, colonialism. Asta spun reprezentanții guvernamentali. Câteva comentarii. Trebuie să cerem uh, eliberarea urgentă a uh, prizonierilor, reprezentanța societății civile, Uh, jurnaliști, uh, activiști. Trebuie să-i susținem pe cei care luptă pentru uh, drepturile omului. Dacă Burundi nu respectă acordul cu ACP, trebuie să trecem la consultări privind drepturile omului. Trebuie să găsim o soluție democratică care să fie acceptată de toate părțile. Asta trebuie să facem, asta stă în puterea noastră să facem. Și poate ar trebui să avem o misiune de documentare, de informare în ceea ce privește monitorizarea drepturilor omului. O să mă opresc aici. Cred că Burundi este o țară importantă în sine, dar și pentru întreaga regiune. Mulțumesc, doamnă președinte spune doamna Weber, critica nu este îndreptată împotriva Burundi. Este trist, dar nu este cu adevărat uh, surprinzător. Uh, cred că trebuie să criticăm faptul că Uniunea Europeană uh, este încă o dată surprinsă Uh, de evenimente și asta este de neînțeles uh, pentru mine, pentru că au existat semnale de multă vreme uh, în Burundi, nu din 2014, ci de pe vremea misiunii electorale pe care am condus-o în Burundi în 2010, pentru că la vremea respectivă îmi amintesc că am pus întrebări în legătură cu pericolele, amenințările la fața locului. Mi s-a spus, a, numai accidentele de mașină sunt singurul uh, pericol. După primul uh, tur de scrutin, între primul și al doilea tur de uh, scrutin au fost mai bine de 100 de persoane moarte, atacuri cu grenade și nimeni din misiune n-a putut să lucreze Uh, și cu uh, observatorii care s-au deplasat acolo. După aceea am făcut o evaluare pentru a vedea ce se întâmplase. Cred că lipsa de transparență cu privire la anumite părți ale procesului electoral uh, era clar dirijată către o precauție exagerată în ceea ce privește Burundi. Din păcate, la vremea respectivă, ambasadorul nostru în Burundi nu voia să vadă realitatea. Lucrurile, desigur, s-au schimbat, dar la vremea respectivă, susținerea, susținerea unor ambasadori era destul de greu de înțeles pentru mine, mai ales atunci când am văzut că uh, era vorba de sume mari de bani uh, pentru a ajuta o țară profund coruptă. Cred că, din acest punct de vedere, uh, trebuie să Uh, dăm mai multă atenție modului în care se face uh, distribuirea asistenței financiare a Uniunii Europene. Noi nu vrem să susținem uh, corupția unei țări și nu vorbim aici numai de Burundi, vorbesc de orice țară. O să fiu întotdeauna de acord cu o susținere directă dată ONG-urilor, o susținere dată celor de care au nevoie de ajutor, dar nu prin intermediul unor guverne corupte și, buzu, um, și uh, asistența noastră să se uh, piardă pur și simplu în conturile bancare ale acestor persoane uh, corupte. Uniunea Europeană și nu numai poate să facă într-adevăr ceva și cred că acest lucru trebuie să se facă împreună cu Uniunea Africană pentru că avem nevoie de voci puternice care să se exprime în regiune. Da, și împărtășesc preocuparea legată de tot ceea ce se întâmplă în regiunea Marilor Lacuri. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Weber, Ana Gomes. Uh, Cred că uh, declarația doamnei Weber este într-adevăr importantă. Aș vrea să spun că, din păcate, Burundi nu este singura țară unde există acest decalaj între politicile noastre ce se află în acordul de la Cotonou, declarații făcute și, pe de altă parte, realitatea. Realitatea care ne arată cum se implementează acțiune de către statele membre și chiar câteodată și de către Comisie. Acest lucru este uh, foarte evident în Africa și Burundi este un caz foarte clar unde apar astfel de contradicții. Și acum vedem și consecințele acestui decalaj. Nu ne putem permite să continuăm cu faptul că industria conduce politica de dezvoltare. Acest lucru nu e bun nici pentru dezvoltare, nici pentru statul de drept sau democrație, nici pentru oameni în general. Este o adevărată dilemă, pentru că avem nevoie de legături pentru a lucra în acele țări, dar, pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți, să ne asigurăm că majoritatea ajutorului pe care îl oferim merge pentru a rezolva aceste probleme de stat de drept, drepturile omului și democrație și nu pentru a oferi și mai multă putere corupților și unor astfel de regimuri care încalcă drepturile omului. Și am văzut deja aceste lucruri, așa cum le-a văzut Renate acolo și eu, de asemenea, în 2005, în Etiopia, unde există aceleași dificultăți pe care le-am constatat uh, și în alte părți. Doamna Kinge ne-a atras atenția recent, am mers în Burundi, în Nigeria și ne-a atras atenția că asta ne va veni, practic asta ne așteaptă și este de-a dreptul neplăcut să vedem că, în ciuda acestor îngrijorări și a avertizărilor, a semnalelor de alarmă pe care le-am tras, practic s-a confirmat tot ceea ce am spus noi. Am văzut câte persoane sunt acum la închisoare sau câte au fost uh, omorâte și nu ne putem permite să închidem ochii să nu facem niciun fel de critică față de propriile noastre autorități pentru responsabilitatea pe care o au, susținând un regim care nu dorește decât să rămână în continuare la putere și pe care nu-l interesează nimic altceva. Într-adevăr, de aici, de la Parlament și în dezbaterea pe care o avem astăzi, trebuie să transmitem un mesaj de alarmă foarte clar și un apel uh, către cei care pot să acționeze, de exemplu Consiliul de Securitate, Națiunile Unite, UE, la mai multe niveluri, și nu cer aici uh, o suspendare a ajutorului oferit, așa cum spunea domnul Demesmacher, cred că este mult mai important ca el să fie redirecționat către cei care au cu adevărat nevoie de acest ajutor luptătorii pentru drepturile omului și victimele. Doamna Besera, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Îmi pare rău că n-am fost aici la intervenția dumneavoastră, pentru că eram în altă parte, însă am informația uh, pe care ați uh, prezentat-o aici și uh, cu toții avem această îngrijorare și această amărăciune să vedem cum istoria se repetă acolo, cum încetul cu încetul se întâmplă aceleași lucruri și capacitatea noastră de reacție, nu de a preveni, pentru că nu putem vorbi de prevenire acolo, dar oricum și capacitatea de reacție este foarte îngreuiată și vroiam să vorbesc aici despre rezoluția de la Națiunile Unite, care va fi votată în această după masă, bănuiesc că a fost deja menționată aici faptul că Consiliul de Securitate în acest caz, sau cel puțin în ceea ce privește țara mea, a fost destul de hotărât pentru a merge mai departe la cererea Franței și uh, cerințele sale în ceea ce privește sancțiunile mm, se pare că au fost oarecum diluate. Aș dori însă ca în această situație să dăm dovadă de capacitate de reacție și să dăm uh, o susținere rezoluției de la Națiunile Unite. Mai mult decât atât, sper să putem în sfârșit utiliza instrumentele de care dispunem pentru a impune sancțiuni sau pentru ca ajutoarele pe care le oferim să ajungă la destinatarii lor și în niciun caz să nu permitem ca resursele publice care ar trebui să fie alocate de dezvoltării să ajungă la guverne care se ocupă doar cu asasinarea a sute de mii de persoane care uh, nu permit libertatea presei și care uh, organizează o adevărată persecuție politică. Guverne care nu fac decât să ducă la o radicalizare extremă a violenței. Sunt de acord cu tot ce a spus Renate și de asemenea Ana și cred că avem puterea de aici, de la Parlamentul European, să facem ca aceste acțiuni să fie hotărâte, să lucrăm împreună alături de Comisia de Dezvoltare și Ajutor Umanitar și cu celelalte instanțe de aici de la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vesera, și acum reprezentantul ambasadei din Burundi, dacă dorește să intervină, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat uh, intervențiile de aici din sală. Și am impresia că guvernul din Burundi este acuzat de toate aceste încălcări ale drepturile omului, ca și cum, ca și cum ar fi singurul vinovat. Așa cum uh, S-a spus aici, a existat un termen pentru contestarea procesului electoral în 2015. S-a ajuns la o mișcare care s-a transformat după aceea într-un grup terorist care a, a luat statice, o pătrime din populația din Brujumbura, care a distrus uh, infrastructurile publice susținute de UE care atacă forțele de ordine, lansează granade și există și atacuri țintite asupra oamenilor politici sau a militarilor. Guvernul din Burundi asigură totuși siguranța cetățenilor și luptă împotriva acestor răufăcători. Aceasta este datoria oricărui guvern și, bineînțeles, regretăm uh, problemele care au apărut la anumite operațiuni. Când există însă uh, procese de dezarmare, ele sunt făcute cu foarte mult profesionalism și vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi țărilor europene care și-au adus contribuția pentru formarea forțelor noastre de ordine, pentru ca acestea să respecte drepturile fundamentale ale persoanei. Și dacă vorbim despre discursurile făcute de anumite autorități, șeful de stat a făcut recent o declarație și de asemenea anumite autorități pentru a asigura populația și comunitatea internațională că în Burundi nu vom ajunge niciodată la război uh, civil sau la genocid. De asemenea, la jumătatea lunii noiembrie am avut o declarație din partea guvernului pentru că existese o declarație greșită în ceea ce privește opoziția din țară. Avem și un raport din partea Ministerului de Securitate Publică care ne prezintă situația zilnic cu ce se întâmplă și care sunt uh, uh, operațiunile realizate de cetățeni împotriva instituțiilor publice. Ultimul raport din octombrie 2015 arăta că Burundi uh, se află în situație de pace în uh, 85% uh, din teritoriul național, cu excepția unei zone din Brujumbura, uh, pe colinele acestui oraș. Se vorbește despre încălcarea drepturilor omului pentru că există arestări uh, și așa mai departe, dar aceste arestări, aceste detenții se fac în conformitate cu legea și nu putem pur și simplu să dăm drumul prizonierilor înainte ca aceștia să fie judecați și tocmai asta face justiția. Am să vă dau un exemplu. Există și o comisie de anchetă judiciară care a prezentat un raport în legătură cu bilanțul daunelor și responsabilitatea în ceea ce privește perioada electorală. Președinta, vă rog, ar trebui să încheiați. Există și o procedură de aducere în judecată a, celor care sunt suspectați de lovitură de stat și avem și o comisie pentru drepturile omului care oferă rapoarte în mod regulat și în ultima vreme statul nostru a fost ales pentru a fi sediu pentru Consiliul Drepturilor Omului al ONU. Toate acestea pentru a spune că Burundi a încercat să-și respecte acordurile internaționale și legea națională în ceea ce privește drepturile omului și cred că în regiune nu suntem chiar elevul cel mai prost. Și uh, acea încercare de destituire a puterii actuale Cred că aceasta nu ar face decât să agraveze situația. Nimeni n-a vorbit aici de responsabilitatea pe care o poartă această mișcare de insurecție în ceea ce privește drepturile omului. Aici, în Europa, nu s-ar accepta să se tragă împotriva polițiștilor. De fiecare dată puterea trebuie să reacționeze și de câte ori reacționăm noi sau facem noi, imediat ni se spune că nu respectăm drepturile omului. Este o muncă foarte dificilă și delicată și cerem ca țările parteneri să ne susțină în continuare pentru că acest dialog uh, la interiorul uh, țării noastre și cu Uniunea Europeană să dea rezultatele scontate. Mulțumesc, domnul Panțeri, dorea să facă un comentariu. Da, mulțumesc. Cred că, uh, cred că devine distanța uh, care ne face să nu vedem bine problemele, așa cum a arătat domnul ambasador. Dar, oricum, uh, problema cred că este destul de simplă aici. Acordurile de la Rușă n-au fost respectate. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, avem un lider care vrea cu tot din adinsul să rămână la putere și își utilizează mandatul pentru a încălca acest acord. Aceasta provoacă și mai mari probleme în uh, țară. Am impresia că liderii actuali din Burundi nu fac decât uh, să îndrepte țara spre un adevărat haos. Și sper ca Uniunea Europeană să dea dovadă de mai mare sensibilitate, de asemenea comunitatea internațională și Națiunile Unite, pentru a înțelege care este adevărata problemă în contextul său. Eu unul sunt foarte îngrijorat pentru că am putea să ajungem în Burundi la ce s-a întâmplat în Ruanda. Și din punctul meu de vedere, e ușor uh, de văzut ce ne așteaptă acolo. E foarte ușor aici la comisie să dezbatem și să vorbim despre o mulțime de lucruri, dar la fața locului trebuie să vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu acordurile de la Cotonou și mi-aș dori să avem o viziune contextualizată atunci când vorbim, de exemplu, despre acorduri comerciale. Avem nevoie de un mai mare echilibru între acestea și problemele de dezvoltare. pentru că ne aflăm oarecum în impas și um, vedeți uh, ce se discută acum la întâlnirea de la Valeta. Nu putem uh, vorbi doar despre problemă dacă nu vedem uh, de la început, de la sursă, de la origine ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnul Virculon. Mulțumesc, doamnă președintă. Burundi reprezintă o problemă la nivel regional, însă nu din acest motiv a trebuit să și găsim o soluție la nivel regional. În ultima lună, Africa de Sud a arătat că nu mai este atât de interesată. N-ar fi interesată să prezerve moștenirea lui Nelson Mandela care ajunsese la acordul de la Arusha de asemenea, organizația regională care este prima vizată aici este prea divizată în sânul său și asta în principal pentru că se confruntă cu aceleași probleme electorale ca președintele în Nkurunziza și faptul că a fost numit președintele Ugandei ca mediator pentru a încerca să se rezolve problema crizei electorală în Burundi, atâta timp cât el însuși creează o altă criză electorală în țara sa, este un adevărat paradox. Se spune aici că au existat semnale de alarmă și, într-adevăr, am avut Uh, reprimările de după alegerile din 2010, am văzut cum uh, libertatea de exprimare era din ce în ce mai restrânsă și blocajul implementării acordului de la Arușa și, de asemenea, prevederile la nivelul justiției care prevedea un tribunal special și care a fost, uh, practic, eliminat de putere. Cred că munca făcută de Uniunea Europeană în Burundi ar trebui să se adapteze și Uniunea Europeană reprezintă primul donator și peste o cincime din bugetul național vine practic din ajutorul pentru dezvoltare, deci cred că noi avem un rol esențial. Trebuie să transmitem mesaje foarte clare și Uh, nu putem să acceptăm uh, dublarea programelor naționale, lucru care s-a făcut deja în 2014, atunci când se pregătea criza electorală și dialogul la articolul 8 care se făcuse cu autoritățile în acel moment nu ducea la niciun rezultat sau niciun progres. Pe de altă parte, cred că este important să găsim un echilibru la nivelul ajutorului european pentru că, pe de o parte, ar trebui să susținem și societatea civilă și instituțiile. Programul indicativ național, cel de-al 11-lea FED, prevăzuse în special o susținere a instituțiilor unui guvern care începuse deja să aibă probleme. Forțele de securitate acum, autoritățile din Burundi, cred că au făcut exact de la față de ceea ce doreau partenerii internaționali care susțineau reforma forțelor de securitate. În loc de a demilitariza forțele de poliție, lucru care se afla pe agenda reformei, um, s-a demilitarizat uh, poliția în așa fel încât nu mai există practic nicio diferență acum între armată și poliție. În sfârșit, în ceea ce privește instrumentele internaționale de care dispune comunitatea internațională și în special Uniunea Europeană, s-a vorbit aici despre Consiliul de Securitate care lucrează pe marginea unei rezoluții și pot să spun că procurorul Tribunalului Penal Internațional a arătat că evenimentele au declanșat anchete pentru a vedea dacă există probleme în cadrul jurisdicției sale și cred că UE ar trebui să susțină această abordare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat dezbaterea pe această temă. Vreau să reamintesc aici că Burundi a trebuit să deschidă consultări pe baza articolului 96 din acordul de la Cotonou și pe 26 octombrie pe 26 noiembrie, în principiu, ar trebui să avem un feedback din partea acestui guvern. Foarte bine, trecem mai departe la ce mai avem pe ordinea de zi. Nu știu prea bine cum vom face, pentru că nu avem timp și mai avem încă trei teme de dezbătut. Cum suntem în întârziere, din respect pentru domnul Haureghi și Maura, care au venit aici pentru a prezenta debriefing-ul uh, vizitei în Venezuela, le vom da cuvântul, pentru că acești deputați au venit la ora prevăzută, chiar dacă noi suntem cu totul în afara orarului prevăzut. Domnule Haureghi, vă rog. Gracias, Se, se, se, se, se alarman... Da, Văd că secretariatul este foarte îngrijorat, este o dezbatere în camera, deci toți cei care nu sunt deputați sau reprezentanți ai grupurilor politice ar trebui să abandoneze sala. Mie mi-e tot una, dar se pare că așa sunt regulile și ar trebui să le și respectăm. Dar nu avem mult timp la dispoziție, așa că cei care trebuie să părăsească sala, vă rog să o faceți foarte, foarte rapid și în liniște. Por favor, please. Sí.